And please note that interpretation is available. Vă rugăm să luați notă că este disponibilă interpretarea în toate limbile comunitare, însă trebuie să selectați canalul corect pentru fiecare limbă. Vă rog, găsiți canalul de care aveți nevoie. Som eh, ordförande i parlamentets utskott för... Domnule președinte, în această ca președinte a Comisiei pentru Drepturile Femeilor, mă bucur să urez bun venit para, președintelui Parlamentului, domnul Jerzy Buzek. Îl, îi urez bun venit Domnul Buzek va deschide această conferință de ziua femeilor în 2011. Așteptăm opiniile domnului Buzek în legătură cu oportunitățile egale, în special în Parlamentul European și la nivel european. Așa încât uh, vă urăm bun venit, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamne Svensson. Este un moment uh, important pentru noi în Parlamentul European acum când vă putem ura bun venit tuturor. Bine ați venit! Se aniversează 100 de ani de la o schimbare majoră. Și s-au schimbat multe lucruri într-un secol. Și s-au schimbat multe la nivel internațional datorită Zilei Internaționale a Femeilor. După cum a spus doamna Svensson, în Parlamentul European există egalitate absolută în utilizarea limbilor și am dorit să existe și o egalitate de gen Ehm, văd că nu este așa, așa de ușor. Există 23 de limbi oficiale, astfel încât mă voi exprima acum în limba mea maternă. Doamna președinte Svensson, doamna președinte Robinson, doamna președinte Fontaine, stimați colegi din Parlamentul European, stimați membri, doamnelor și domnilor. Lumea s-a schimbat de când am început să, uh, aniver- să aniversăm ziua internațională a femeii. Știm cât de persecutate erau femeile și cât de mult le lipseau drepturile omului. S-au schimbat multe lucruri în trecut însă trebuie să recunoaștem că persistă anumite probleme în viața profesională și în politică. Există în continuare probleme legate de lipsa de egalitate și justiție. Uh, la început femeile s-au luptat pentru dreptul de a lucra și acum se luptă pentru aceleași condiții de muncă pentru, și pentru același salariu ca și bărbații. La fel s-a întâmplat și cu drepturile de vot. Femeile au câștigat dreptul de a vota cu zeci sau sute de ani în urmă, însă chiar și astăzi femeile sunt discriminate pe listele electorale. Acest lucru este clar chiar și în țara mea. De aceea susțin introducerea cotelor sau unei parități Există un proiect de lege în Parlamentul polonez în acest sens și sunt mândru pentru că am susținut această inițiativă de la bun început. Văd că prietenii mei din Polonia sunt aici. Colega mea din Polonia poate să confirme că am, am, am luptat o lup, am luptat foarte mult pentru a ajunge la o situație de egalitate. Sperăm că situația se va îmbunătăți acum. Sloganul conferinței de astăzi este femeile în politică. Și știm că femeile din viața politică pot să îmbunătățească viața femeilor în general, ceea ce este important. Însă, și mai important, acestea pot să influențeze legislația națională și europeană în așa fel încât aceasta să reflecte cele mai stringente necesități ale cetățenilor. Cetățenii noștri pot să uh, aștepte soluții mult mai bune datorită prezenței femeilor în politică. Egalitatea în Uniunea Europeană a, încep, a fost consfințită în tratatul de la Roma. Acum aceasta este consfințită și în Carta Drepturilor Fundamentale și vă voi prezenta acum câteva statistici în legătură cu situația de astăzi. Din propria mea experiență din guvernul polonez, vă pot spune că am avut 50 de femei printre oficialii de rang înalt din țară. și această cifră nu a fost depășită din acel moment. A fost un record absolut în istoria poloneză. Iar acum președintele cabinetului meu din Parlament este o femeie. Și 54% din angajații cabinetului meu sunt femei Parlamentul European are ca angajați uh, are printre angajați 60% femei. Și ceea ce este și mai important, uh, femeile reprezintă o mare majoritate din personalul de uh, nivel înalt care ia decizii specializate. În Parlament, 35% din Membrii sunt femei. Deci, cam o treime. Însă acest lucru depinde de legislația electorală din statele membre. Eurodeputații sunt aleși în statele membre și de aceea fac un apel către dumneavoastră să schimbați legile electorale pentru ca uh, peste trei ani, atunci când vom avea din nou alegeri, să avem cel puțin 50% membri femei în Parlamentul European. Noi nu putem să introducem schimbări în Parlamentul European, acestea trebuie să vină la nivelul statelor membre. Există mai mult de 30% femei în Parlamentul European, însă ceea ce însă 40% dintre uh, persoanele cu funcții înalte dintre deputați sunt femei, inclusiv în birou, în uh, Consiliul Chestorilor și uh, președinți și vicepreședinți. mai mult de 40% din aceste posturi sunt ocupate de femei. Din acest punct de vedere, există o suprareprezentarea femeilor, pentru că în total avem doar 35% eurodeputați femei, dar 40% dintre posturile de vârf sunt ocupate de femei. Uh, nu este însă suficient și statisticile nu sunt totul. Avem rezultate mai bune decât parlamentele din Europa, în medie, însă acest lucru nu reprezintă după cum spuneam, totul. Vrem ca femeile să devină mai active, lucru necesar pentru noi toți dacă Europa vrea să fie un actor major în lume și dacă vrea să depășească criza, dacă vrem să trebuie să ne aducem aminte că femeile sunt și mame dacă vrem ca ele să fie active la nivel profesional în politică, trebuie să introducem politici de uh, muncă uh, cu timp parțial, muncă de la distanță, politici de uh, îngrijire a copiilor și trebuie să ne asigurăm că și bărbații se vor implica în îngrijirea copiilor. Deseori bărbații vor să facă acest lucru, însă nu au posibilitatea de a o face. Noi trebuie să asigurăm acest lucru dacă vrem să salvăm Europa de la o catastrofă demografică. Recunoaștem activitatea bărbaților și femeilor acasă, care în unele cazuri au mai mulți copii și îi îngrijesc este o sarcină extrem de importantă. Nu se poate spune că o femeie nu lucrează, pentru că atunci când îngrijește un copil, ea lucrează pentru binele comunității și este una dintre cele mai importante atribuții. Și încă un lucru, mediul de afaceri. Cu câteva zile în urmă, împreună cu vicepreședinta Reding, am publicat un articol prin care uh, facem un apel la companiile europene să crească în mod voluntar numărul de femei din consiliile de conducere. Conform cercetărilor, rezultatele vor fi mai bune, însă beneficiile vor fi pentru noi toți. Așadar, ne-am asumat acest obiectiv. La aniversare a 100 de ani de la prima zi internațională a femeii, vreau să felicit femeile că au reușit să re- realizeze atât de mult în ultimii 100 de ani. Și vă spun foarte direct și bărbaților și femeilor că mai există încă multe provocări. Nu există egalitate de plină în Europa, nu există egalitate nici în afara Europei. Știm acest lucru și trebuie să lucrăm în continuare pentru a atinge obiectivele respective. Mai avem încă multe de făcut și vă urez mult succes în această muncă. Vă mulțumesc! Tack talman Bosek. Jag vill framföra Vă mulțumesc, domnule președinte Buzăc. Acum, în numele comisiei noastre și în numele tuturor celor prezenți, doresc să vă mulțumesc pentru acest discurs introductiv care ne-a inspirat foarte mult. Astăzi, când sărbătorim Ziua Internațională a Femeii, este adevărat, avem în față foarte multe provocări. Însă nu ne vom lăsa descurajați, ci vom continua lupta pentru a, a ajunge la această egalitate de gen. Și sunt convinsă că vom, ne vom îndeplini obiectivele. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte Buzăc. Acum mă bucură faptul că o pot saluta pe, pot să-i spun binevenit lui Mary Robinson, fost președinte al Irlandei. De asemenea, aș dori să-i spun binevenit și doamnei uh, Nicole Fontaine, care a fost, este o fostă președinte a Parlamentului European. Aș dori de asemenea să spun bun venit tuturor membrilor din partea parlamentelor naționale și din partea parlamentelor țărilor candidat. Desigur, și membrii Parlamentului European sunt bineveniți și toți participanții de astăzi sunt, de fapt, bine, bineveniți. Cred că vom avea o întâlnire foarte interesantă astăzi. Deja de câțiva ani există această tradiție de a ne întâlni aici cu ocazia pentru a sărbători Ziua Internațională a Femei. Dorim să schimbăm experiențe cele mai bune practici, dorim să discutăm care sunt obiectivele noastre comune în ceea ce privește egalitatea de gen. Așa cum a spus deja domnul președinte Buzek, anul acesta este un an special, deoarece sărbătorim în acest an centenarul primei zile internaționale a femeii. Sunt uh, convinsă că astăzi ar trebui să ne gândim la toți cei care au fost uh, pionierii în uh, acest câmp, cei care au început această muncă în sensul atingerii egalității de gen. Cred că este foarte bine dacă astăzi ne vom gândi la toți Uh, cei care au pregătit terenul pentru generațiile următoare. Cred că suntem, avem o responsabilitate față de acești pionieri și responsabilitatea noastră este de a continua munca începută de, de aceștia. Se, au loc sărbătoriri în mai multe țări din uh, Europa. Au avut loc uh, sărbătoriri uh, în Europa în mai multe în mai multe țări în urmă cu 100 de ani și uh, mai multe femei au participat la aceste celebrări. Cererile pe atunci erau uh, următoarele. Femeile să aibă dreptul de a munci, să aibă dreptul de a vota, să aibă uh, dreptul de a avea acces la educație, dreptul de a ocupa posturi oficiale și își doreau uh, oprirea discriminării împotriva femeilor. Uh, La mai puțin de o săptămână după aceste întâlniri, s-a întâmplat un lucru tragic. Mai mult de 140 de muncitoare și-au pierdut viața într-un accident tragic. A fost vorba de un incendiu în uh, New York. Majoritatea celor care și-au pierdut viața uh, veneau din uh, Italia și din uh, Marea Britanie. Era vorba de muncitori migranți. Și această tragedie din Statele Unite s-a întâmplat imediat după prima sărbătorire a Zilei Internaționale a Femeii. Și astfel s-a s-a subliniat, s-a văzut care, care sunt uh, condițiile de muncă pentru, pentru femei. Noi ne-am ales uh, tema pentru anul acesta, femeile în politică. Și este o temă care pentru noi este foarte importantă, este un lucru cu care ne confruntăm zilnic deoarece suntem uh, politicieni la nivel uh, european, la nivel uh, internațional și la nivel național. Deși, așa cum a spus domnul președinte Buzek, s-au înregistrat multe progrese și trebuie să recunoaștem acest lucru, trebuie însă să ne dăm seama și de provocările cu care suntem confruntați, vom fi confruntați pe viitor. Există încă inegalități chiar și în ziua de astăzi, deci mai avem foarte multe lucruri de făcut. Uneori eu mă gândesc, uh, când mă gândesc la faptul că nu progresăm atât de repede pe cât uh, ne-am dori, Atunci mă gândesc la uh, diferitele generații trecute, la condițiile pe care, pe care le-au avut în, uh, în trecut. Mă gândesc la mama mea, la bunica mea și încerc să, să compar condițiile în care au, tră, au trăit ele cu condițiile pe care le are generația mea. Și cred că astfel pot să văd, de fapt, uh, ce fel de progrese s-au înregistrat. E bine, numărul uh, femeilor în parlamentele naționale și în Parlamentul European a crescut. S-a înregistrat o creștere rapidă în ultimii 10-12 ani, de aproximativ 8%, dacă este să ne uităm la parlamentele naționale, și de 5% în cadrul Parlamentului European. 35,2% dintre membrii Parlamentului European sunt femei și cred că este cel mai echilibrat parlament din punct de vedere al dimensiunii de gen de la primele alegeri uh, organizate în 1979. Majoritatea acestui progres s-a înregistrat până în anul 2004. Din anul 2004 până acum, uh, progresul a fost uh, încetinit. La nivelul uh, Uniunii Europene pot să vă spun că în cadrul comisiei actuale sunt doar 9, 9 comisari, procent de 33%, și este, de fapt, cel mai mare număr de uh, femei alese într-o, într-o nouă comisie. Îmi aduc de asemenea aminte și poate și alți colegi își uh, aduc aminte de alte rezultate. Mulți dintre noi am uh, contribuit la această evoluție în în uh, calitate de membri ai Parlamentelor Naționale sau ai Parlamentului European. Am exercitat multă presiune asupra Parlamentelor Naționale pentru a uh, nominaliza femei pentru uh, funcția de comisar și sunt sigură că Vă aduceți aminte campania organizată de membrii Parlamentului European în toamna anului 2009 ne-am întâlnit atunci în fața clădirii Consiliului și ne-am uh, exprimat uh, cererea de a fi nominalizată cât mai multe femei în comisie. Astăzi o vom asculta pe Mary Robinson, care s-a bucurat de o carieră politică deosebită. Este fost președinte al uh, Irlandei și, de asemenea, a avut o carieră politică la nivel internațional. A fost comisarul, înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Mă bucur că ești aici, Mary, și apoi vom uh, auzi, o vom auzi și pe Nicole Fontaine, care este una dintre cele două femei care au prezidat Parlamentul European. Doamna Fontaine a uh, fost de asemenea ministru în uh, țara de origine, în Franța. În cea de-a doua parte a programului de astăzi vom avea ocazia să ascultăm experiențe din uh, parlamentele naționale, dar și din Parlamentul uh, European. Va avea loc un schimb de experiențe, de bune practici pentru a vedea cum putem uh, spori mai mult participarea femeilor la viața politică? Experiențele și cunoștințele femeilor reprezintă un lucru care trebuie să fie um, reflectat în viața politică. Aștept așadar cu nerăbdare să vedem cum se va desfășura discuția de astăzi. Cred că va fi una interesantă. Înainte să dau cuvântul oaspeților uh, noștri, aș dori să mă refer la câteva aspecte practice. La fiecare uh, scaun există un un formular prin care puteți cere uh, cuvântul. Dezbaterea este organizată în două părți. Prima parte este mai degrabă generală și cea de-a doua parte pune accentul pe aceste experiențe și pe uh, bunele practici. Dumneavoastră puteți, aveți la dispoziție acest formular unde, prin intermediul care vă puteți uh, uh, înregistra puteți uh, completa acolo, puteți spune unde doriți să luați cuvântul, în cadrul primei părți sau în cadrul celei de-a doua părți. Aveți posibilitatea să luați cuvântul în ambele părți. Și acest lucru este posibil, însă pentru aceasta trebuie să indicați acest lucru pe formularul pe care îl aveți la dispoziție. Și aș dori să vă aduc de asemenea minte ca pentru fiecare contribuție aveți la dispoziție 3 minute. Credem că este important ca uh, cât mai multă lume să poată lua cuvântul. Din nou, bine ați venit și acum mă bucură faptul că pot să-i dau cuvântul doamnei Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei și fostă înalt comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Este de asemenea președintă a Fundației Mary Robinson. Bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, sunt foarte impresionată de apelul puternic către egalitate de gen făcut de președintele Buzek și de asemenea și de noastră, doamna Svensson, pentru mesajele transmise astăzi. Uh, este o onoare pentru mine să fac o prezentare pe un subiect care ne este tuturor foarte drag și foarte important. Puterea politică și reprezentarea egală a femeilor la toate nivelurile în Uniunea Europeană. Uitându-mă în sală, mă bucur să văd că există oarecare echilibru de gen, că există și câțiva bărbați susțină, care susțin cauza noastră atât în Parlamentul European cât și în Parlamentele naționale, pentru că știm că egalitatea de gen nu este doar o problemă a femeilor, ci este o problemă a noastră a tuturor, așa că mă bucur, uh, mă bucură ce văd. Acest eveniment este foarte special pentru că marcăm 100 uh, de ani de la prima sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii și probabil de aceea am fost invitată să țin uh, discursul principal, pentru că eu sunt desemnată oficial în calitate de elder, de înțelept. Am fost invitată de Nelson Mandela să fac parte din acest uh, grup și soțul meu, cu care sunt uh, căsătorită de 40 de ani, se, acum se prezintă și spune eu sunt uh, infirmiera doamnei acestea uh, bătrâne și înțelepte. Trebuie să ne uităm dincolo de Europa, totuși, și să ne încurajăm să găsim modalități de a da mâna tuturor surorilor noastre din întreaga lume. Pe 8 martie anul trecut, m-am alăturat uh, câtorva sute de femei și câtorva bărbați uh, și am mers împreună, am traversat Brooklyn Bridge, uh, New York și am făcut legătura cu mii și mii de femei pe poduri în mai bine de 100 de orașe și localități din întreaga lume. Evenimentul a fost organizat de Zainab Salbi, de la organizația Women for Women International și de alte organizații ale femeilor și ONG-uri internaționale și ei uh, planifică o acțiune și mai mare de acest tip pe 8 martie anul acesta în toată lumea pentru a marca centenarul zilei de 8 martie și sper că unii măcar unii membri ai Parlamentului Național și Parlamentelor Naționale vor găsi și ei la rândul lor un pod marțea viitoare pe care să meargă și uh, dacă se poate chiar să și cânte centenarul este momentul să ne gândim la ce a fost până acum, dar să planificăm și pentru viitor. În 1993 am avut onoarea să fac o vizită în Noua Zeelandă ca președinte a Irlandei cu ocazia uh, sărbătorii pe care o avea acea țară, care a fost prima țară care a dat dreptul vot femeilor în 1893. Mă bucur și sunt mândru să, mândru să spun că un irlandez a fost cel care a inițiat această legislație, John Balance, din Ulster, care a mers cu bicicleta sute de mile pe drumurile muntoase ale Noii Zeelande pentru a aduna semnături pentru această lege. Această uh, campanie a fost văzută ca partea efortului de a reduce uh, beția printre bărbați. Știm care au fost luptele pentru dreptul de vot în diferite țări din Uniunea Europeană pentru femei la începutul uh, secolului 20 și lupta pentru dreptul de a candida în Parlament. În unele părți ale lumii aceste lupte sunt mai recente sau chiar nu s-au încheiat. Femeile din Kuwait nu au primit dreptul de vot până în 2005 și femeile în regiunea arabă continuă să se lupte pentru a candida în Parlament și pentru a primi posturi în uh, guvern. Asta se poate schimba mai repede pentru că se vede cât de multe femei, mai ales femei tinere, au ieșit pe străzile uh, din uh, Africa de Nord și din țările arabe, în ciuda violenței uh, care s-a manifestat împotriva lor, cerând libertate mai mare, participare politică și respect al drepturilor lor umane. Această mișcare populară, care este diferită în fiecare țară, ar putea avea un impact de transformare dacă femeile sunt lăsate să participe complet și în mod egal în noi structuri juridice și constituționale în Tunisia, Egipt, Bahrain, Libia și poate și în alte țări. Puterea femeilor nu este de fapt o, o piatră unghiulară a creșterii democratice a lumii arabe, pentru că dacă femeile pot participa la uh, Eh, sesiunile Parlamentului, ele pot ridica probleme pe care alții nu le ridică, pot schimba prioritățile, pot devota mai multă energie unor proiecte pe care alții le neglijează și pot face legătura cu alegători care au fost marginalizați sau ignorați. Implicarea lor în Parlament uh, face Parlamentul mai reprezentativ, mai responsabil și uh, mai capabil să uh, dea la o parte barierele etnice, rațiale și religioase. Sigur, nu trebuie să facem confuzia între termenii arab și islam. Membrii Parlamentului European trebuie să facă tot ce pot pentru a susține o tranziție pașnică la democrație, care este dorită și cerută de femei și bărbați tineri din țările islamice, arabe sau nu, uh, și să uh, critice și să vorbească împotriva uh, violențelor, mai ales în Libia, unde astăzi protestatari pașnici sunt bombardați, sunt împușcați. Este în interesul nostru al tuturor să susținem acești protestatari care își clamează drepturile și libertățile. Din nefericire, cum am uh, observat la o conferință anul trecut uh, la Paris, există o tendință notabilă în țările europene către islamofobie și uneori acesta este exploatată pentru câștiguri politice pe termen scurt. Deci trebuie să avem o discuție deschisă privind fundamentalismul și mai ales uh, privind aspectul asupra femeilor. Nu trebuie să avem uh, feministe islamice, cum nu avem feministe uh, evreice sau creștine, dar trebuie să respectăm background-ul cultural și moștenirea culturală a fiecăruia. Și cred că membrii acestui Parlament și mai ales femeile care sunt membri în acest Parlament pot da dovadă de leadership, de spirit de conducere în acest uh, domeniu și asta este important la fel de mult și pentru alegătorilor și pentru lumea arabă se pot face schimbări semnificative în perioade relativ scurte. Eu am uh, văzut uh, ce impact are puterea dată femeilor în două țări, Ruanda și Liberia. Am fost primul șef de stat care a vizitat Ruanda după uh, genocidul din 1994 și m-am întors în 1995 ca să vorbesc despre suferințele poporului ruandez la evenimentele ca uh, prilăjite de a 50 aniversarea Națiunilor Unite și uh, perioada de după genocid este o experiență o, oribilă cu erau biserici pline de uh, oase uh, omenești, haine și pantofi mulți care aparținuseră unor copii care fuseseră uciși. Însă în toată această oroare exista și o imagine frumoasă în multe biserici, în multe curți de biserici existau uh, flori extraordinar de frumoase, cu cele mai frumoase culori și care miroseau foarte frumos. Și uh, mi s-a explicat că acest lucru se întâmplă pentru că acele flori primiseră unul dintre cele mai bune uh, îngrășăminte, și anume sângele omenesc. A treia mea viză, vizită în Rwanda s-a produs în 1997, în martie, la o conferință pan a femeilor uh, pan panafricană, la Kigali, organizată mai ales de văduvele care reușiseră să, supravie, să supraviețuiască masacrului și să-și lupte cu traumele lor. Și această conferință a fost momentul în care uh, Rwanda a intrat pe o tendință de a încuraja femeile să se pregătească pentru viața publică și să candideze la toate nivelurile. Rezultatele sunt pozitive pentru dezvoltarea economică și socială a Rwandei, care acum uh, poate spune cu mândrie că are cel mai mare procentaj de femei în Parlament din lume și, într-un mod ciudat, dacă putem spune așa, uh, florile roande au înflorit din nou. Schimbarea Liberiei a început cu momentul în care femeile activiste în domeniul drepturilor omului uh, și-au pierdut răbdarea când vedeau că uh, negocierile de pace pe care le făceau bărbații nu duceau la niciun rezultat. Ele au uh, înconjurat clădirea unde se duceau negocierile și au cerut să se ajungă la un acord. Și acest exemplu de putere a femeilor a fost uh, uh surprins de Abby Disney în documentariul său Pray the Devil Back to Hell. Alegerea în 2005 a primei femei președinte într-o țară africană, Ellen Johnson Sirleaf, a dus la o mult mai mare putere pentru femei acolo uh, și s-a folosit rezoluția Consiliului de Securitate 1325 drept un instrument de organizare, o conferință internațională uh, din Liberia care s-a produs pe 8-9 martie 2009 și care a fost uh, condusă de președinții Liberiei și Finlandei, a sărbătorit progresele făcute până acum și a stabilit centrul Angie Brooks pentru uh, a ajuta femeile să ducă munca mai departe. Michel Bachelet, director executiv al organizației UN Women recent creată, a ales se ducă în Monrovia la prima zi internațională a femeilor de când ea era în acest post și a recunoscut că Liberia, de când este condusă de Ellen Johnson Sirleaf, este un lider în ce privește uh, drepturile femeilor și egalitatea. Și asta mă gândește la un editorial pe care l-am scris împreună cu Kofi Annan, Jimmy Carter și Grasa Machel. Ca membri ai organizației Elders, uh, E un grup uh, inspirat de Nelson Mandela și de arhiepiscopul Desmond Tutu. Vrem să subliniem importanța promovării uh, drepturilor și leadership-ului femeilor și protejarea drepturilor uh, femeilor. Salutăm faptul că din ce în ce mai multe femei dețin acum poziții de autoritate politică în lume, însă pentru nenumărate milioane de femei și, și fete, nu prea avem de ce să ne bucurăm. Situația în care se află este în continuare intolerabilă. Femeile sunt în cea mai mare parte din săracii planetei. Violența bazată pe gen și discriminarea sistematică împotriva femeilor continuă în multe țări din lume. Femeile uh, sunt expuse tuturor riscurilor în situații de conflict, mortalitatea maternă, uh, ratele de infectare cu HIV cresc tinerele sunt adesea ignorate uh, de comunități în eforturile de a ajuta comunitățile sărace, deși ele au un impact enorm în ce privește supraviețuirea gospodăririi și a funcționării societății. Din nefericire, aceste probleme vor rămâne în continuare pentru mulți ani, dar știu că ele sunt uh, abordate în Liberia în această săptămână. Deci, care e situația atunci în țările Uniunii Europene în ce puterea femeilor? Sigur, au existat progrese constante de-a lungul deceniilor, în ce legislația privind trata, tratamentul legal cu cazuri eh, cazuri exemplu la Curtea Europeană de Justiție și inițiative ale Parlamentului și aș vrea să salut munca Comisiei pentru Femei și Egalitate de Gen din Parlamentul European, raportul său din 2010 a, a adunat la o altă multe dintre inițiativele dinainte, incluzând rezoluția din 13 martie 2007, o foaie de parcurs pentru egalitate între bărbați și femei 2006-2010. Raportul conține 26 de puncte, dintre care primele 14 se leagă la probleme legate de angajarea uh, femeilor, egalitatea în ce privește salariul. Punctul 15 totuși e destul de slab și spun, citesc, citez, Salută eforturile făcute la nivel european pentru a crește reprezentarea femeilor în politică. Susține, prin urmare, o participare mai mare a femeilor în toate instituțiile europene, în special în poziții de responsabilitate. Subliniază totuși că eforturi suplimentare trebuie făcute la nivelul național, regional și municipal. Raportul Ia notă de faptul că numai 3% din companiile mari sunt conduse de femei și cere statelor membre și Comisiei să dea atenție specială grupurilor vulnerabile de femei, și anume femei cu dizabilități sau uh, femei din comunitatea romilor. Citind raportul, uh, doamnă președinte, am, am considerat că era un fel de exercițiu, în sensul că se apăsau pe toate butoanele pe care trebuia să se apese, erau marcate toate căsuțele. A fost adoptat cu 22 de voturi pentru și două împotrivă și, din câte am înțeles, va fi supus votului în plenară săptămâna viitoare. Dați-mi voie să rezum valoarea reprezentării femeilor citând un pasaj dintr-un raport recent al Institutului Național Democratic privind democrație și provocările schimbării, un ghid uh, pentru creșterea uh, participării politice a femeilor. Raportul se bazează pe studii de caz din întreaga lume și are o experiență lungă în pregătirea femeilor pentru democrație și spune următorul lucru. Participarea femeilor la politică susține egalitatea de gen și afectează toate tipurile de politici și de soluții propuse. Cu cât sunt alese mai multe femei, cu atât crește calitatea vieții și uh, prioritățile uh, femeilor și a minorităților etnice și rasiale uh, au mai multă proeminență. Participarea femeilor are efecte pozitive, profunde și democratice asupra comunităților, parlamentelor, partidelor politice și vieților cetățenilor și atunci când femeile au puterea politică, țările au standarde de viață mai înalte. Dezvoltări pozitive pot fi observate în educație, infrastructură și democrația uh, poate fi așteptată să fie mai eficientă. Prezența femeilor în politică asigură faptul că uh, preocupările femeilor și al altor votanți marginalizați sunt reprezentate. Uh, leadershipul femeilor și stilul lor de a rezolva conflicte uh, Uh, reprezintă idealuri democratice și femeile vorbe, uh, lucrează într-un mod mai puțin ierarhic și mai colaborativ. Femeile sunt mai predispuse să treacă dincolo de uh, diferențele de partid și să găsească compromisuri. Femeile consideră guvernul ca un instrument pentru a ajuta grupurile minoritare sau subreprezentate și sunt mai sensibile la preocupările comunității și la nevoile alegătorilor. Femeile sunt uh, angajate față de eforturile de uh, obținere a păcii și de reconstrucție post-conflict și au o perspectivă unică pe care să o aducă la uh, masa de negociere. Femeile suferă în mod disproporționat în timpul unui conflict armat și adesea susțin stabilizarea, reconstrucția și prevenirea unui viitor conflict. Și pentru a dezvolta și a îndeplini aceste scopuri la nivel mondial, femeile trebuie să fie încurajate, susținute și să devină uh, lideri politici și comunitari uh, puternici. Și dacă așa stau lucrurile, de ce participarea femeilor la nivel politic în Europa uh, slăbește? Am fost, m-am simțit încurajată de o prezentare optimistă pe care a făcut-o președintele Parlamentului European, deși nu împărtășesc tot ce s-a spus. În timp ce 10 țări din Uniunea Europeană au peste 27% proporție de femei în uh, Camera Inferioară a Parlamentului, uh, liderul este Suedia, care are 45%, majoritatea, incluzând propria mea țară, au cifre de sub 23% și două țări au chiar mai puțin de 10%. În mod clar, barierele tradiționale rămân suficient de puternice pentru a împiedica uh, candidații femei. Lipsa resurselor financiare, obligații familiale disproporționate, lipsa de încredere într-o cultură dominată de bărbați, o preferință a multor femei de a lucra în organizații ale societății civile unde cultura este mai prietenoastră și mai sensibilă din punct de vedere a problemelor de gen. Uh, acoperirea mass media deciziilor luate în uh, trecut de Licia Ronzuli sau Rashida Dati arată cât de greu este pentru o femeie să aibă un echilibru între viața de familie și viața politică. Și atunci, întrebarea la acest uh, centenar aniversar al zilei 2 martie este suntem noi în Europa pregătiți să doborâm aceste bariere și alte bariere care există într-o perioadă de transformare de 10 ani? Sunt țările pregătite să introducă cote naționale, așa cum a spus președintele Parlamentului European, pentru alegerile locale și parlamentare timp de un deceniu pentru a corecta dezechilibrul existent? Sunt guvernele europene și naționale pregătite să ofere resursele financiare pentru a pregăti candidați femei la nivel național și european, sunt parlamentele naționale dornice să-și adapteze procedurile pentru a le permite femeilor să aibă un echilibru mai bun între muncă și viața de familie? Sunt partidele politice interesate să explore modul în care pot să schimbe uh, etosul lor predominant masculin pentru a atrage femei? Sunt femeile ele însele pregătite să accepte responsabilitatea de lideri și de a contribui la uh, reducerea deficitului democratic actual al Uniunii Europene. Iată câteva întrebări la care trebuie să ne gândim la acest centenar. Provocările mai largi politice, economice, sociale și de schimbări climatice pe care le avem cer o nouă vitalitate și un nou leadership și Europa poate beneficia enorm de pe urma energiei, înțelegerii și viziunii femeilor care ar participa mai mult fie aici în Parlamentul European, fie în Parlamentele Naționale la eforturile care se fac. Trebuie să fim optimiști, dar și realiști. În 2008, Comisia din Marea Britanie pentru Egalitate și Drepturile Omului a publicat raportul care se numea Sex și Putere și, între altele, spunea că un uh, uh melc se are nevoie de 212 ani pentru a se târâi pe marele zid uh, chinezesc un pic mai mult doar decât cei 200 de ani de care va fi nevoie pentru ca femeile să fie reprezentate în mod egal în Parlament. Nu trebuie să avem schimbări făcute cu viteza melcului sau uh, treptate, trebuie să avem schimbări rapide și transformative dacă vrem să rezolvăm problemele acestea eficient. Mulțumesc foarte mult! Stort tack, eh, Mrs Robinson. Mulțumesc foarte mult, doamnă Robinson. Și acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Nicole Fonten. Je suis euh, très heureuse, cher... Doamne președinte, mă bucurez foarte mult că m-ați invitat la această reuniune în care se aniversează centenarul primei zile internaționale a femeii. Această aniversare importantă ne dă posibilitatea să facem bilanțul progreselor de până acum în domeniul egalității între bărbați și femei în politică. Tema întâlnirii noastre de astăzi. Vă felicit că ați invitat și reprezentanții parlamentelor naționale din cele 27 de state membre și din statele candidate. După 23 de ani în Parlamentul European, am uh, conștientizat puternic rolul important al parlamentelor naționale și al Parlamentului, Parlamentului European pentru a acoperi deficitul democratic. Atunci când am fost uh, reprezentantă cu relațiile cu parlamentele naționale, am făcut eforturi pentru o apropiere și de aceea vă salut uh, foarte călduros cei care sunteți aici din partea parlamentelor naționale. În primul rând, vreau să subliniez hotărârea instituțiilor europene de a susține cauza femeilor în fața discriminării. Nu doar pentru că este vorba de echitate, de justiție, ci pentru că această problemă este legată îndeaproape de funcționarea democrației, o valoare fundamentală a construcției europene și a organizării armonioase a societăților noastre. Trebuie să uh, dăm ocazia principiilor din tratatele de la Roma să fie respectate. Impulsul dat de către Comisia Europeană este salutar însă trebuie să subliniem și munca Parlamentului European prin Comisia Drepturilor Femeilor, creată acum câțiva ani și uh, creată în 1984 și uh, comisie de care aparțin și eu. Nu încape nicio îndoială că raportul pe care îl examinăm și rapoartele pe care le uh, examinăm acum vor crea noi dinamici de mobilizare. Pentru că în momentul de față există progrese, însă un bilanț uh, împărțit și că mai există încă multe de făcut. Așadar, uh, voi face câteva sugestii, dacă îmi permiteți, în aceste minute. În primul rând, Parlamentul European trebuie să uh, stabilească un exemplu, să fie uh, în avangardă în legătură cu proporția între bărbați și femei uh, care a fost evocată 35% astăzi mai mare decât media parlamentelor naționale însă și repartizarea funcțiilor în uh, organele de decizie, președintele Buzek a vorbit de 40%, însă mai trebuie să înregistrăm progrese în birourile grupurilor politice. În iulie 1999 am fost aleasă președinte al Parlamentului European și am regretat că a trebuit să așteptăm 20 de ani după alegerea doamnei Simon Veil ca o Uh, femeie să uh, se reîntoarcă în această funcție. Sper că nu vom, va trebui să așteptăm tot atât de mult alegerea unei noi președinte. Atunci când abordăm în acest hemiciclu marile probleme sociale sau problemele legate de societăți, Parlamentul European trebuie să uh, vegheze la consolidarea achiului și uh, o pro, un progres constant. Însă Parlamentul European nu poate să acționeze singur. Guvernele naționale și statele membre, partidele politice, trebuie să continue să încurajeze implicarea femeilor în politică. Știu că practica cotelor este una controversată. Cu toate acestea, introducerea printr-o reglementare obligatorie egalitatea între bărbați și femei poate să ducă la o evoluție pozitivă a situației. Așa s-a întâmplat în Franța, eh, cu legea din 6 iunie 2000 în legătură cu paritatea, unde se uh, stabilea paritatea în alegerile regionale, municipale, naționale și europene. Astăzi putem vedea că legea respectivă a dus la o revoluție la nivel local, acolo unde politica este apropiată de cetățeni. Chiar dacă în realitate uh, numărul de consiliere municipale nu este decât de 35% și că listele sunt în continuare uh, dominate de către bărbați și că la alegerile legislative uh, partidele preferă să achite amenda prevăzută decât să respecte paritatea, bilanțul este pozitiv. Trebuie să continuăm pe această cale. De altfel, guvernele naționale trebuie să uh, încerce să găsească modalități pentru a determina femeile să se angajeze în domeniul politicii. În acest sens, uh, și în anume state, printre care și al meu, politica și-a pierdut din credibilitate. Este imperativ să dăm cetățenilor și cetățenelor uh, oportunitatea de a se implica. Și acum câteva gânduri pe, pentru femei. În universul politic și peste tot, femeia trebuie să-și dovedească competența. Este condamnată, între ghilimele, la asiduitate și excelență. Însă acest lucru este bine știut și este un lucru care poate fi considerat stimulant. Trebuie să își păstreze feminitatea și însă să nu se teamă să se impună, să nu aștepte uh, să fie chemată. De asemenea, o femeie care uh, obține o funcție politică trebuie să fie vigilentă, să nu uh, cadă în capcana femeii alibi promovată pentru o mediatizare de moment și pentru o capacitate temporară de seducție. Solidaritatea femeilor între ele este de asemenea esențială. Nu o menționăm suficient. Eu am trăit aceste lucruri în Parlamentul European, în special atunci când am fost aleasă președinte. Această solidaritate, solidaritate, după cum a spus președintele Buzek, permite femeilor din politică să uh, promoveze cauza tuturor femeilor în viața profesională. Și aș termina transmițând un semnal încurajator bazat pe experiența din țara mea. În 1974, 70%, la, 70% din francezi spuneau că nu vroiau ca o femeie să fie președinte a Republicii. Astăzi, 90% ar accepta o femeie fără nicio problemă cum se întâmplă și în Germania, în Finlanda, în Lituania sau în Irlanda. Poate și în Franța în 2012. Această evoluție a mentalității este semnificativă și încurajatoare. Trebuie să o amplificăm. Nu mă îndoiesc că Parlamentul European în general și Comisia pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen vor continua să susțină în continuare această cauză. Urez o aniversare excelentă tuturor femeilor din Europa și tuturor celor care luptă cu atâta convingere și talent. Vă mulțumesc! Stort tack till eh, Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim doamnei Robinson și doamnei Fonten. Cred că am putut vedea și ceea ce s-a făcut pentru drepturile femeii, ci și uh, în legătură cu provocările care îmi stau în față. Vă mulțumesc pentru sublinierea acestor probleme și punerea acestor întrebări, după cum a spus doamna Robinson, dacă Europa este pregătită ca în 10 ani să se asigure că va exista egalitatea de gen în forurile politice și în alte domenii. Acestea sunt întrebări pe care va trebui să ni le punem astăzi și aici aș menționa și ideea doamnei Fontaine a solidarității între femei. Atunci când femeile își asumă posturi de responsabilitate, trebuie să fie susținute, trebuie să ne susținem între noi Este important să-ți asumi o responsabilitate mai mare, dar și să, fi, să te simți susținută pentru că dacă vedem că pentru că realitatea ne arată că femeile sunt scoase câteodată în față pentru a fi reprezentante de formă. Acum însă deschidem dezbaterea și v-aș reaminti că aveți 3 minute la dispoziție per intervenție, pentru că vrem să existe cât mai multe intervenții. Prima persoană de pe listă este doamna Figueiredo din Parlamentul European. Vă rog, doamna Figueiredo. Eh, queria eh, saudar todas as mulheres aqui presentes eh, e também as mulheres. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să spun bun venit tuturor femeilor prezente aici. Nu doar cele care sunt membre ai Parlamentului European, ci tuturor femeilor. Și aș dori să mă gândesc acum la uh, persoanele, femeile care acum suferă în uh, propriile lor țări din cauza discriminării care continuă să lupte pentru libertate. Aceasta este o realitate, din păcate, în foarte multe țări. Mă gândesc acum și la victimele războiilor, mă gândesc la cele care luptă pentru pace. Un uh, salut special se adresează tuturor femeilor care continuă să sufere, care luptă în continuare și care se află încă foarte departe de obiectivul uh, drepturilor egale. Femei care încă nu au uh, reușit să se împlinească ca ființe uh, umane și să se bucure de realizările existente în alte părți ale lumii. Sărbătorim acum 100 de ani de la prima zi internațională a femeii. Am realizat foarte multe lucruri în acești 100 de ani și noi trăim într-una din regiunile lumii unde s-a înregistrat, unde s-a înregistrat un progres foarte important. S-a, s-au uh, subliniat deja schimbările Însă femeile continuă să fie subreprezentate în viața politică. În Parlamentul European femeile sunt reprezentate în proporție de 35%, însă în multe parlamente naționale suntem încă departe de, acest, de această cifră. Însă nu este vorba doar de viața parlamentară și în autoritățile guvernamentale și cele locale um, această subreprezentare este prezentă. De ce femeile nu au acces la puterea locală. Este un lucru la care trebuie să ne gândim și un lucru care este valabil în toate țările membre. Trebuie să încurajăm femeile, să le sprijinim să participe, să se implice în autoritățile locale, să se implice în viața politică a, a comunităților locale. În al doilea rând, aș dori să mă refer la unele regrese manifestate. Criza economică, financiară și socială afectează în mod direct viețile femeilor și am putut să vedem uh, cum s-au manifestat uh, efectele în ceea ce privește sărăcia și accesul la locuri de muncă asupra femeilor. De asemenea, au fost reduse diferite servicii sociale care sprijină femeile, copiii și persoanele în vârstă. Și și acest lucru reprezintă un regres pentru participarea femeilor la viața politică. De aceea, cu, cu ocazia acestei uh, celebrări, trebuie să atragem atenția, să înțelegem care este situația este important ca toți, uh, toți participanții la viața politică să se gândească la acest lucru pentru a exista o egalitate reală și pentru ca schimbările politice să devină o realitate a vieții noastre. Și pentru că urmașii noștri în câțiva ani să poată să spună că și noi am participat la schimbările din viața femeilor. Mulțumesc, doamna Figuraido. Acum doamna Maria Coresa Lura din Grecia. Bună dimineața! Și eu aș dori să mă alătur și să sprijin cele spuse până acum. Am participat de multe ori la întâlniri similare în cadrul Parlamentului European și uh, sunt onorată că și astăzi pot să-mi reprezint uh, țara împreună cu alți colegi. Dragi prieteni, în ceea ce privește țara mea, lupta femeilor pentru a ajunge la o egalitate de putere în uh, comparație cu participarea femeilor, uh, bărbaților la, la viața politică a fost uh, exprimată în diferite propuneri legislative. Există un puternic cadru legislativ care uh, permite exercitarea egalității de gen. Au fost stabilite anumite cote de participare a femeilor în toate sectoare, sectoarele vieții politice din țara mea. Pot să menționez o lege din anul 2000 care a fost uh, inițiată pentru a asigura egalitatea de participare a femeilor și bărbaților în procesul uh, decizional din sectorul public, și um, mergând până la nivelele locale ale autorităților locale. Există de asemenea o lege din anul 2008 unde se spune că pe listele de candidați ale partidelor proporția femeilor trebuie să fie de cel puțin o treime din uh, totalul candidaților. În ciuda acestor uh, legi existente deja, în ceea ce privește participarea uh, femeilor la procesul decizional, nu este prea uh, bună. În Parlamentul actual din Grecia există doar 52 de membri aleși din cei 300. Este vorba de un procent de 17,3%. Este cel mai mare uh, procent de până acum. Pot să vă spun, de exemplu, că în anul 2007 era 16%, 13% în 2004, 10% în 2002 și în 1996 doar 6,2%. Era vorba de un procent de 6,2%. Datele pentru Parlamentul European sunt mai mai bună. Șapte din uh, șapte femei din uh, cei 22 de deputați greci sunt femei pentru Grecia. La nivelul local, la ultimele alegeri din 2010, doar 32 de femei au fost alese în funcția de primar din 330 din din 1330 de primari în întreaga țară, un procent de 1,3%. Și același procent a fost uh, înregistrat în anul. Primele cifre s-au referit la anul 2006. În anul 2010, doar 9 femei au fost alese din 325 de primari nu a existat uh, nicio femeie candidat pentru funcția de uh, guvernator, de prefect. Și 11 uh, femei au fost uh, alese, 11 din 57 au fost alese pentru uh, funcția de șef de regiune adjunct. adjunct. Deci vedem că există o, o problemă serioasă în acest punct de vedere și că avem nevoie de eforturi suplimentare pentru a consolida mai mult participarea femeilor în uh, viața politică din Grecia. Aceste eforturi, desigur, trebuie combinate cu îmbunătățirea climatului uh, local, cu, trebuie ca toți um, toți cetățenii din Grecia să sprijină femei alese în aceste funcții locale. Nu doresc să, subest- să subestimez schimbările care au avut loc, însă doresc să uh, observ faptul că egalitatea din, din acest punct de vedere a devenit uh, un lucru mai degrabă formal decât uh, unul de conținut. Femeile participă într-adevăr mai mult în mai multe sectoare din uh, Grecia, cum este educația și uh, piața muncii. Există în continuare foarte mulți factori de, de discriminare față de femei. Și toți acești factori au împiedicat progresele, progresul în ceea ce privește Parlamentul Național. Aș putea să adaug foarte multe lucruri, foarte multe îngrijorări. Aș putea să mă refer și la criza economică prin care a trecut și trece țara mea. Și primele afectate de aceasta sunt femeile, deoarece femeile sunt, se numără îndeoseb printre șomeri și mai ales femeile care au o educație și doar un model social echilibrat ne va permite să luăm deciziile care să fie și în uh, favoarea femeilor, care să respecte toate principiile din uh, viața socială. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Moren Gutierrez, care este membru al Parlamentului European. Este vicepreședinta Comisiei pentru Drepturile Omului și Egalitatea de Gen. Vă rog. Merci, Madame la Présidente. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru că ați organizat această conferință. Mulțumesc uh, celor care au venit uh, la tribună pentru a reprezenta lupta noastră a tuturor în uh, favoarea drepturilor femei. Primul comentariu pe care vreau să-l subliniez, să-l fac, este că această luptă pentru drepturile femeii este una colectivă de societate a timpului nostru. Nu e nici de dreapta, nici de stânga. Nu este nici doar a femeilor sau doar a bărbaților, ci este o luptă pe care trebuie să o ducem cu toții la oaltă. Ce societate își poate permite astăzi să se priveze de jumătate din energiile sale, de jumătate din inteligența sa, și totuși, astăzi, asta e lumea în care trăim, asta e situația. Și asta e primul lucru. Trebuie să luptăm împotriva acestei chestiuni cu toții, pentru că e o chestiune care ne privește pe toți. Și uitați-vă ce eforturi fac statele sau familiile pentru educarea în mod egal a fetelor și a băieților și uitați-vă apoi, după câțiva ani de carieră, cât de mult crește prăpastia între femei și bărbați și cum banii pe care i-am investit în această educație a fetelor sunt risipiți, practic, sau au fost în zadar. Așadar, trebuie să decretăm o mobilizare generală și vorbesc aici în fața tuturor colegilor mei din uh, Comisia uh, pentru drepturile femeilor și egalitate de gen. Nu există bariere. În această comisie noi luptăm împreună în aceeași direcție. Sigur, nu uh, atât de repede, doamnă președinte, cum ar trebui, sunt uh, de acord. Uh, această comisie nu trebuie să fie o comisie anexă, ca să spunem așa, ci o comisie respectată și egală cu toate celelalte și poate într-o zi să fie mai multă nevoie de această, să nu mai fie pur și simplu nevoie de această comisie. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că mi-aș fi dorit ca femeile să poată ajunge, grație competențelor lor, la poziții egale cu bărbații în societatea noastră. Acesta este visul meu și vreau să spun că la un moment dat mă îndoiam de politica privind cotele, pentru că mi se părea rușinos pentru o femeie să aibă nevoie de cote ca să ajungă să se impună. Însă astăzi îmi spun că nu vom ajunge la scopul nostru fără introducerea de cote și de aceea am apreciat ce a spus președintele Buzek și anume că Europa trebuie să apese pe pedala de accelerație și să angajeze statele membre în această direcție pentru ca femeile să poată progresa în această societate în care trebuie să își aibă un loc egal cu bărbații. Și am anumite îngrijorări. Nicol Fonten spunea de altfel foarte bine că partidele politice preferă să plătească amenzi decât să dea locuri femeilor. Se tem oare de competența femeilor, de angajamentul lor, de simțul muncii, cum spunea doamna Robinson. De ce să se teamă? Trebuie să lucrăm la oaltă, calm, eficace, să evoluăm în această direcție, pentru că se știe foarte bine că viitorul nostru al tuturor, bărbați și femei, viitorul Europei depinde de puterea noastră de convingere. Și îmi fac grijă atunci când văd anumite reforme teritoriale care nu iau în considerare locul care trebuie dat femeilor în cadrul acestor reforme. Al treilea lucru pe care vreau să intervin se referă la rezultatele unei anchete publicate cu puțin timp în urmă, anchetă care spunea că peste tot bărbații considerau că în vremuri de criză, 20% dintre bărbați considerau că în caz de criză, în vremuri de criză, bărbaților trebuie să li se ofere locuri de muncă cu prioritate. Astfel de studii, de anchete, ne arată că mai avem mult de, multe de făcut pentru a impune femeia nu doar în politică, ci și în, în piața muncii. Și discutăm în această dimineață despre locul femeii în politică, dar trebuie să înțelegem că asta e doar o bucată uh, dintr-un iceberg mult mai mare și trebuie să e doar vârful icebergului și că trebuie să ne ocupăm și de problemele femei pe care le au femeile pe piața muncii, ca ele să nu mai fie atât de discriminate în cadrul fabricilor, întreprinderilor, companiilor și în general în societate. Și în fine, cât uh, vom mai uh, accepta ideea ca femeile să aibă salarii atât de mici față de ale bărbaților? Vi se pare normal aici, doamnelor și domnilor, mi se pare normal ca în societatea noastră o femeie câștigă în 5 ani ceea ce un bărbat câștigă în 4 ani. Eu nu pot accepta așa ceva și mi-ar fi rușine să las această situație neschimbată uh, copiilor și nepoților mei. Mi-ar fi rușine să le las moștenire o societate în care acest fenomen se perpetuează și cred că avem multe lucruri importante de făcut și o muncă foarte importantă de făcut, doamna președinte, și vă propun ca uh, după exemplul lui Gisela Limin în special și după exemplul anumitor state, să lucrăm asupra clauzei europene uh, cele mai favorizate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Șimenes Meseril, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca femeie și membru al Parlamentului și al Comisiei uh, pentru Libert Comisiei Libe, mă bucur să sărbătorim această zi cu personalități atât de distinse. Într-o astfel de, cu astfel de ocazie, e, e normal să privim uh, spre trecut și să ne gândim la momentul în care uh, la New York 15.000 15 de femei au ieșit să demonstreze pentru condiții de muncă mai bune, salarii mai bune și dreptul de vot mai ales. De la acel moment de acum 100 de ani s-au făcut progrese enorme și sigur, sufragetele fac parte din istorie. Cu toate acestea continuăm să avem multe dintre aceste probleme cu care ele se luptau acum 100 de ani. Sunt în continuare femei plătite mai prost decât bărbații pentru muncă egală, Uh, echilibrul dintre viața privat, personală și viața profesională rămâne o mare provocare când vorbim de egalitatea dintre bărbați și femei. Dreptul la vot este garantat, dar, cum s-a spus aici, participarea politică a femeilor este în continuare destul de redusă și niciunul, niciuna dintre noi nu dorește să ni se dea niște lucruri cadou, dar nici nu vom permite să ni se nege drepturile atunci când, mai ales din uh, prejudecată, ignoranță sau din teama că o femeie nu poate să realizeze un echilibru între viața ei de familie și viața profesională. Toți facem sacrificii în familiile noastre, știm care este prețul dar continuăm să facem pentru că eh, trebuie să luptăm împotriva ideii ca milioane de femei să fie considerate inferioare în întreaga lume și să li se nege drepturile. Vreau să folosesc ocazia aceasta pentru a eh, denunța public situația femeilor în multe țări islamice, acolo unde discriminarea împotriva femeilor este o realitate greu de înțeles. Sunt eh, împotriva umilințelor pe care femeile le Uh, suportă în țări islamice. Cum putem accepta situația ca uh, femei sunt stropite cu acid sau copii care, uh, fetițe care se duc la școală sunt atacate cu bombe sau femei sunt ucise cu pietre pentru adulter. Doamna Robinson a spus că în această nouă revoluție care are loc în Africa de Nord este adevărat că femeile joacă un rol important și noi în Europa ar trebui să le susținem în activitatea noastră. E foarte important să examinăm uh, nevoia de a proteja tinerele care trăiesc în Europa și care vor să fie la fel ca noi, dar care în propriile familii, din cauza unor factori religioși și culturali, uh, nu li se permite să facă acest lucru și trăiesc practic într-o segregare în mijlocul Europei. Toate aceste probleme afectează egalitatea și nu vor fi suficiente câteva zile, vor trebui mulți ani ca să rezolvăm toate aceste probleme mă preocupă o problemă și anume cea a violenței domestice și uh, s-a menționat acest lucru aici astăzi, pentru că feme- aceste victime nu reprezintă o prioritate, din păcate, a acestui Parlament. Avem nevoie de o mai bună protecție a acestor victime și de măsuri care trebuie să vadă lumina zilei. Trebuie să protejăm drepturile femeilor și asta înseamnă, protejând drepturile femeilor, protejăm drepturile omului, de fapt. Aceasta este ideea mea. Cred într-o Europa unită cu valori împărtășite eh, și de femei și de bărbați. Dreptul la viață, la libertate și la demnitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Rovana Plum, de asemenea, membru al Parlamentului European doresc să le mulumesc uh, i uh, doamnelor care au prezentat uh, astăzi i au transmis mesajul lor dar doresc în primul rând să urez la muli ani tuturor doamnelor i domnioarelor din întreaga lume cu ocazia zilei internaionale a femeii. tiu i tim cu toii că au trecut o sută de ani o sută de ani de viaă o sută de ani de muncă o sută de ani de progres progres dar i de luptă la care am participat cu toii i noi femeile i bărbaii. de aceea eu consider că egalitatea de gen nu este doar o chestiune de justiie socială este un factor al eficienei i al progresului dacă într adevăr vrem să obinem o europă unită o europă echitabilă pentru toi cetăenii ei i de aceea am ascultat pe celelalte doamne care spuneau de influena nefastă pe care criza financiară i economică a avut o asupra femeilor. da avem de a face cu o accentuare a feminizării sărăciei o accentuare a feminizării migraiei o continuă discriminare pe piaa muncii i la nivelul societăii i dacă vrem într adevăr ca toate măsurile i pe care le propunem i dacă vrem ca europa aa cum spunea colega mea morin să apese pe accelerație, trebuie să dăm un semnal noi toate de aici din parlamentul european. în două mii nouă a intrat în vigoare noul tratat de la lisabona avem dreptul să iniiem reglementări la nivelul uniunii europene i mă refer la iniiativa cetăenească i nu doar opt state membre douăzeci și șapte de state membre să desfăurăm campanii să aducem femeile lângă noi spunea doamna nicole fontaine de solidaritatea femeilor este importantă în aceste momente să avem cât mai multe femei lângă noi să avem cât mai muli bărbai lângă noi să strângem aceste semnături i să facem să impunem aceste cote pentru că doamna robinson eu nu cred că toate statele membre contientizează ce înseamnă participarea femeilor la structurile de decizie i implicarea lor politică dei se spunea că în frana astăzi nouăzeci dintre bărbai consideră că prezena femeilor în politică este foarte importantă haidei să demonstrăm că aceste sondaje aceste statistici într adevăr reprezintă realitatea i să strângem aceste semnături avem dreptul în baza iniiativei cetăeneti să putem să reglementăm de la nivelul uniunii europene europene introducerea acestor cote pentru că într adevăr cealaltă jumătate a societăii noi femeile trebuie să fim reprezentate în politică i nu vrem să facem politică doar pentru a nite funcii suntem în politică pentru că tim bine sau tim mai bine să răspundem nevoilor i problemelor pe care le au femeile în societatea de astăzi. mulumesc foarte mult! Eh, tack. Och eh, då går ordet till Mrs Gomes, ledamot i Europaparlamentet. Are cuvântul doamna Gomes, a Parlamentului European. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să salut uh, membrii uh, care, doamnele pe care, care ne-au vorbit, în special doamna Robinson și doamna Fontaine. Da, ar trebui să existe un nou o, un candidat femeie pen, la postul de președinte al Uniunii Europene. Nu s-a întâmplat până acum, dar acest lucru s-ar putea întâmpla în viitor. Avem, în orice caz, nevoie de femei uh, care să arate că femeile pot să aducă o diferență și este un lucru pozitiv pentru societatea democratică. Criza economică prin care trecem în momentul actual în Europa și care afectează în special câteva state, cum ar fi Grecia și Portugalia, această criză a făcut ca femeile să fie primele victime, să fie primele care și-au pierdut locurile de muncă, ce, lucru care înrăutățește diferențele salariale deja existente. Am putut însă să vedem și rolul pe care îl au femeile în uh, organele decizionale ale băncilor și întreprinderilor. Nu trebuie să punem accentul doar pe procesul de integrare politică. Trebuie să ne dăm seama din ce în ce mai mult de faptul că există și alte instanțe economice care influențează extrem de mult lucrurile și inclusiv nivelul politic. Trebuie să ne gândim la strategii pentru a ne asigura că uh, femeile vor ajunge la o masă critică pentru a putea influența lucrurile, pentru a fi reprezentate în gestionarea întreprinderilor și băncilor. Uh, auzim deseori că dacă femeile au că dacă femeile ar avea un rol mai proeminent în economie, ar, poate nu ar exista atâtea consecințe uh, catastrofale care au dus la criza actuală. Un lucru important pentru Parlament pentru că avem o comisie pentru egalitatea de drepturi și drepturile femeilor care reunește extrem de multă experiență. Aici putem uh, fi vigilenți, putem să controlăm ceea ce se întâmplă în domeniul egalității între bărbați și femei. Însă din ce în ce mai mult constatăm că există din ce în ce mai multe femei în posturi cheie. Și mă gândesc la sectorul securității și apărării, un sector în care femeile de obicei nu sunt foarte mult reprezentate, pentru că uh, domeniile respective sunt dominate de bărbați, însă deciziile luate în aceste domenii au consecințe extrem de uh, importante în toate sectoarele. În economie, în ceea ce privește pacea, securitatea și așa mai departe. Voi încheia cu o idee care mi se pare la fel de importantă. în relația noastră cu statele vecine și cu lumea în general. Se vorbește aici de ipocrizie dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în nordul Africii, politica europeană de vecinătate avea întotdeauna uh, discursuri foarte frumoase despre democrație și drepturile omului. Însă, când vedem ceea ce se întâmplă în realitate, ne dăm seama că susțineam dictaturi. Și dat fiind rolul decisiv al femeilor care revendică democrația și libertatea și femeile din lumea islamică, ne arată că islamul nu este incompatibil cu democrația. Acesta trebuie să fie elementul cheie al politicii Uniunii Europene în relația cu noile conduceri din statele din nordul Africii. Nu va exista o tranziție democratică în aceste state dacă nu ținem cont de drepturile omului și de participarea femeilor la toate nivelele. Vă mulțumesc. Urmează doamna Colasca Bobinska din Parlamentul European. Vitam colegianki și kolegów. Mulțumesc. Bun venit tuturor colegilor Cred că evaluarea situației a fost foarte bună. Știm că există inegalități uh, de salarii și de alt și de altă natură. Întrebarea este ceea ce putem noi face pentru a schimba situația. Dacă femeile nu luptă ele însele pentru schimbarea legii, atunci nu se va realiza nimic. Cu trei ani în urmă, în Polonia, am înființat un congres al femeilor și, datorită muncii din acești trei ani, am obținut introducerea cotelor paritare în alegerile viitoare. Ne-am confruntat cu foarte multe, cu o opoziție acerbă, însă am început dezbaterea peste tot în țară pentru că lupta pentru paritate nu este doar o luptă pentru poziția femeilor în politică, ci o luptă și pentru schimbarea mentalității în societate. Dezbaterea a transformat felul în care gândește societatea noastră și politicienii noștri. Am reușit să schimbăm legea electorală, nu am Eh, reușit toate obiectivele noastre. Doream o paritate de 50%, însă am obținut doar 35%. Urmează alegeri parlamentare în toamnă, eh, care vor fi ținute conform noii legi. Altă problemă este că trebuie să găsim femei care vor să candideze la Parlament, eh, care nu se tem și care consideră că au suficiente competențe Însă aș dori să vă invit în Polonia în septembrie la un nou congres al femeilor. Va fi o conferință internațională pentru că Polonia va deține președinția Uniunii Europene și vrem să stabilim o serie de obiective noi. Noi nu suntem o organizație propriu-zisă, ci o mișcare de masă și vrem să ne uh, stabilim obiective în dezbaterile publice. Știm că Uniunea Europeană poate să facă foarte multe prin inițiativele sale, prin rapoarte și decizii, însă dacă nu există susținere pentru aceste mișcări din statele membre, nu vom putea schimba foarte multe. Vă mulțumesc! Îi dau acum cuvântul doamnei Dagmar Schenge din partea ONU, reprezentant ONU pentru femei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la patru lucruri. În primul rând, aș dori să felicit toate femeile și toți bărbații de peste tot din lume pentru angajamentul lor în uh, sensul legalității de gen Doresc să felicit de asemenea Comisia Parlamentului pentru organizarea acestei conferințe. Neglejarea drepturilor femeilor uh, înseamnă pur și simplu că nu folosim un potențial imens. Pentru a folosi acest potențial, femeile trebuie să aibă posibilitatea de a accesa diferite uh, domenii importante. Peste tot uh, în lume există prea puține femei care se află la mesele unde se iau decizii atunci când se discută acorduri în ceea ce privește pacea și schimbările climatice și așa mai departe. În calitatea de femei la, active la Națiunile Unite, noi ne vom concentra pe uh, sublinierea importanței participării femeilor pentru închiderea lacunelor existente în acest moment din punct de vedere al participării ca lider a femeilor. Din acest punct de vedere, ne dorim să colaborăm îndeaproape cu Parlamentul European, să colaborăm, de exemplu, în ceea ce privește oprirea violenței îndreptate împotriva violenței și aici avem uh, nevoie și de ajutorul bărbaților și al uh, femeilor. Aș dori să mă refer la o pagină internet. Este vorba de așa numita rețea internațională pentru femei în politică și este vorba de o, o platformă unde participă oficiali, unde se pot implica studenți. Este vorba de un uh, forum în care se pot exprima femeile. Ultimul lucru la care am dorit să mă refer, în continuarea celor spuse deja în această dimineață, se referă la situația din uh, Africa de Nord. Aici există o oportunitate pentru femei să se implice în procesul de reformare în sensul obținerii mai multor uh, drepturi odată ce uh, odată cu aceste schimbări politice din uh, zona țărilor arabe. Vă mulțumesc. Tak. Och då vill jag lämna ordet till representant för European Women. Vă mulțumesc. Doresc să îi dau cuvântul doamnei Cecil Lobova. Mulțumesc, domnule, președinte. lobby nostru susține drepturile femeilor din toată Europa și susținem în special paritatea. S-a vorbit mult de cote în această eh, dimineață. Întrebarea mea este dacă ar fi posibil să se introducă în Parlamentul European reguli obligatorii cu privire la paritate. Uh, și am vorbit foarte mult despre solidaritate și de luptă în comun. Există ar putea exista o coaliție, coaliție a bărbaților și femeilor care să susțină paritatea uh, în următoarele uh, alegeri europene. Noi am susține o asemenea coaliție care să includă membrii din toate partidele politice, din cu membrii din societatea civilă pentru a susține paritatea obligatorie în Parlamentul European pentru următoarele alegeri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum doresc să mulțumesc oaspeților noștri și doresc să mulțumesc tuturor care au luat cuvântul în cadrul acestei discuții. Cred că a fost o discuție foarte interesantă. Și acum trecem la partea a doua a întâlnirii noastre de astăzi. Din nou mulțumiri uh, oaspeților noștri. Cea de-a doua parte a ședinței noastre de astăzi se referă la acest schimb de experiență cum uh, lucrăm fiecare dintre noi, cum putem uh, face un, opera un schimb de bune practici și doresc să mulțumesc cu această ocazie reprezentanților uh, parlamentelor naționale. Unele parlamente naționale ne-au transmis experiențele lor și sunt pregătiți astăzi să se implice în acest schimb de opinii. Din păcate, nu toți sunt uh, reprezentați uh, astăzi, însă pot să vă spun că toată lumea poate uh, lua cuvântul după prezentările inițiale și veți avea ocazia astfel să vă prezentați opiniile personale. Următoarea vorbitoare este doamna Nele Leinen. Ea este președinta Comisiei de pentru comisie pentru Egalitate de Drepturi între Bărbați și Femei în uh, Senatul Belgian. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor care vă aflați aici în sală, ne-am întâlnit astăzi să discutăm care este rolul politic în viitorul Uniunii Europene. Oare trebuie să facem încă diferență între bărbați și femei când este vorba de politică? Oare nu suntem uh, cu toții femei independente europene? Și desigur suntem. Însă suntem, uh, mai avem foarte multe de făcut și de aceea întâlnirea de astăzi este foarte importantă pentru a învăța cât mai multe despre rolul uh, uh, femeilor în politicile europene. Avem, uh, ne confruntăm în uh, continuare cu multe uh, provocări. Se cunoaște faptul că femeile nu se anunță voluntar să participe la posturi înalte. Și, într-adevăr, cercetările, studii internaționale au demonstrat faptul că echipe mixte de femei și bărbați funcționează mai bine. Avem nevoie de un echilibru între bărbați și femei în toate domeniile și în ceea ce privește deceziile uh, politice. Țările din nordul Europei ne-au arătat foarte bine că dacă există un asemenea echilibru, societatea în general este mai echilibrată și de aceea, după părerea mea, după părerea mea, inovare și creativitate este, sunt prezente acolo când uh, idei din cât mai multe părți sunt puse la un loc. În calitate de președinte a Comisiei pentru Egalitate de, de Șanse în Belgia, pe mine mă preocupă tocmai această, această egalitate între bărbați și, și femei. Știm că o țară în care există asemenea egalitate este mai dinamică, este mai uh, competitivă și nu este vorba aici de un slogan al unor grupuri de presiune uh, a femeilor, ci este o concluzie a unui raport inter- internațional în care sunt uh, tratate țările în funcție de egalitatea de gen existentă acolo. De asemenea, dezechilibrul între bărbați și femei uh, rămâne o realitate în foarte multe țări europene. Uh, mai multe femei au uh, slujbe slujbă cu timp uh, parțial. Și desigur nimeni nu-și dorește acest lucru uh, voluntar. Uh, sunt obligați să recurgă la această opțiune. De aceea, în calitatea mea de președinte a Comisiei pentru Egalitatea de Gen din Belgia, cer statelor membre din Uniunea Europeană să uh, insiste ca sectoarele unde femeile sunt uh, mai puțin reprezentate uh, să uh, creeze un, uh, un, uh, o foaie de parcurs pentru a rezolva această problemă și de aceea mă bucură faptul să aud opiniile dumneavoastră și să particip după aceea la dezbaterea care va urma. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Leinen. Urmă... Următoarea vorbitoare este doamna Lena Golușcova, vicepreședintele Senatului din Republica Cehă. Aveți cuvântul. Hezký den, vážená paní předsedkyně, dámy a... Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, mă bucură faptul că pot participa la această dezbatere în, cad- în cadrul căreia celebrăm 100 de ani de luptă a femeilor pentru a ajunge la egalitate de șansă. Mă bucură foarte mult faptul că um, lângă mine se află colegi, colege din uh, partea Comisiei pentru, uh, pentru Drepturile Femeii din cadrul Consiliului Europei. Mă bucură de fapt uh, toate faptul că sunt prezente atât de multe colegi. Mă bucură faptul că pot să vă împărtășesc experiențele mele din uh, Republica Cehă. Noi, femeile din Republica Cehă, suntem foarte mândre pentru faptul că am fost printre primele care au obținut dreptul la, la vot. În Republica Cehă, dreptul la vot a fost introdus în anul 1920. Ne pare însă rău că de atunci, din 1920, nu am mai făcut progrese atât de importante pe cât ne-ar fi plăcut. În, în Cehia, anul trecut a fost uh, organizate foarte multe alegeri. În primăvara do- anului 2010 au avut loc uh, alegerile parlamentare, apoi uh, au urmat cele parlamentare și cele locale. Rezultatele acestor trei alegeri și mai ales compoziția listelor uh, pentru alegeri au uh, confirmat faptul că că este nevoie să apelăm la măsuri pozitive dacă ne dorim uh, mărirea numărul femeilor care participă în politică. Aceste măsuri trebuie luate atât la nivelul partidelor, dar trebuie stabilite și în legislația electorală. Sistemul actual uh, din Cehia nu sprijină femeile și acest lucru se referă mai ales la, la listele. Pe aceste liste sunt uh, trecute și femei, însă uh, partidele sunt conduse de bărbați și așadar femeile sunt trecute pe liste pe poziții unde nu au nicio șansă să fie alese. La ultimele alegi, alegeri, uh, voturile preferențiale au, au, au fost mai importante și astfel s-a ajuns ca numărul femeilor care sunt alese în Parlament să, să fi crescut. Am ajuns la un procent uh, uh, record, 22% în Parlament și 15% în Senat. Situația este puțin diferită la nivelul uh, local Aici 26% dintre reprezentanții locali sunt femei și suntem mulțumiți de faptul că tot mai multe femei sunt alese primari, mai ales în comunități mici. Acestea vin mai ales din, din partea partidelor de stânga sau nu sunt afiliate vreunui partid. În anul 2010 s-a înregistrat și o altă îmbunătățire a participării femeilor la viața politică. Deci nu, și acest lucru a fost realizat prin aceste măsuri pozitive. În Cehia, din păcate, nu am depășit această graniță critică de 30% și este vorba în continuare de o problemă serioasă, o problemă pe care trebuie să încercăm să o rezolvăm pentru că altfel nu vom putea folosi niciodată întregul potențial intelectual al țării. Până acum nu s-au luat măsuri în mod uh, serios și partidele de coaliție de dreapta, de fapt, au uh, înrăutățit situația. Un, uh, o dovadă în acest sens este faptul că în guvernul actual nu există nicio femeie și nici la domeniul secretarilor de stat nu există vreo femeie. Există relativ multe femei implicate la nivelul conducerii celor două camere a Parlamentului. Această realitate se datorează doar presiunii exercitate de către societatea civilă. Societatea civilă și-a dorit să existe mai multe femei în politică. Și aș dori să spun că dacă Um, ne dorim ca mai multe femei să se implice în viața politică, avem nevoie de măsuri pentru sprijinirea egalității de șanse. Fără asemenea măsuri nu putem uh, progresa deloc sau vom progresa foarte, foarte lent. Aș dori să mai spun că Uniunea Europeană și politica și cultura politică internațională au un rol pozitiv în ceea ce privește punerea în aplicare a unor asemenea măsuri. De aceea aș dori să um, îi mulțumesc uh, președintelui Parlamentului European, domnul Buzek. Aș dori de asemenea să mulțumesc uh, tuturor celor care își dau seama că, la fel cum o familie nu este întreagă dacă o parte lipsește, fie bărbatul, fie femeia, la fel nu putem avea o societate uh, completă, o societate care să funcționeze bine dacă uh, femeile nu vor participa la viața politică. Avem nevoie de, de un climat pozitiv, avem nevoie de o societate în care femeile pot să fie active politic și pentru a crea un, și acea, conferința de astăzi, întâlnirea de, de astăzi contribuie tocmai la crearea unui asemenea clim, climat prielnic. Noi ne dorim egalitate de șanse între bărbați și femei pentru că ne dorim folosirea întregului potențial al societății. Aș dori să mulțumesc uh, din acest punct de vedere Parlamentului European, Comisiei, uh, Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen și aș dori să spun că ar fi bine să transmitem mai departe aceste experiențe pozitive în politica, în realitatea politică din Cehia. Acum are cuvântul Marlen Huprecht. Dânsa este deputat în Comisia pentru Familii, pentru Persoane în Vârstă, pentru Familie și Tineret din Parlamentul Federal German. Doamna Ruprecht, aveți cuvântul. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Doamnă președinte, stimate colegi și colege, domnilor și domnilor, doresc să mulțumesc Comisiei pentru Drepturile Femeilor pentru această invitație cu ocazia celebrării 100 de ani de la uh, Ziua Internațională a Femeii. În zilele acestea a, a avut loc o dezbatere în uh, Germania în ceea ce privește egalitatea de șanse între uh, bărbați și femei. Accentul s-a pus pe același uh, salariu pentru aceeași uh, muncă și despre faptul că femeile sunt active mai ales în uh, sectoare unde sunt prost plătite. Săptămâna trecută s-a discutat, despre, s-a discutat în Parlament despre cota femeilor în consiliul de administrație ale firmelor. În anul 2011 a fost elaborat primul raport în uh, Parlamentul German care se referă la egalitatea de șanse între bărbați și femei. Aici se vorbește în principal despre participarea la educație și pe uh, piața muncii. Un lucru simptomatic a fost faptul că acest raport nu a fost uh, perceput aproape deloc în, de către opinia publică, cu excepția poate a unor organizații feministe. Ce vedem astăzi este că în ultimii ani um, participarea femeilor în, uh, în, în viața publică a fost foarte, foarte dificilă. Care sunt însă faptele? Există o, o cancelară în Germania pentru prima dată în istoria în uh, istoria Germaniei. În Germania spunem însă că cu o floare nu se face primăvară. Din 14 miniștri în acest moment, 5, uh, 5 ministre sunt femei. Din, din 16 landuri, două landuri sunt conduse de către uh, femei și acest lucru de scurt timp. La nivel local, cota este chiar mai uh, redusă și care este situația cu partidele. Din cele șase partide care sunt reprezentate în Parlament, trei au în statuturi, uh, trei prevăd în statuturi cote. Ca urmare, aceste trei partide sunt cele mai bine reprezentate prin femei în, uh, în uh, Parlament. În partidul meu, social-democrat, există o cotă de 40, 40, 40 și 20, deci fiecare gen este reprezentat uh, cu câte 40%, restul de 20% se repartizează între cele două uh, genuri. La ecologiști este vorba de uh, o cotă de 50%, la fel și la partidul de stânga. La Partidul Creștin Democrat, CDU, este, există o cotă de 25% și la Partidul Soră, CSU, se desfășoară o dezbatere în vederea introducerii unei asemenea cote. Liberalii nu au asemenea uh, cotă și drept uh, Drept urmare, din 31 de parlamentari, 23 sunt bărbați. Care sunt însă premisele, care este cadrul în, uh, în Germania? din anul 1919 femeile în Germania au dreptul, au drept electoral pasiv și activ. În uh, Constituție se prevede la articolul 3 egalitatea între bărbați și femei. Acolo se spune de asemenea că statul trebuie să întreprindă uh, toate cele necesare pentru ca această egalitate de gen să devină o realitate. Care este situația în situația civilă și în uh, politică cu egalitatea de șanse și de drepturi? Se consideră că există un deficit foarte mare din acest punct de vedere. Se acceptă situația că există acest deficit, însă în ceea ce privește uh, necesitatea de a avea măsuri pentru a depăși acest uh, deficit, aici apar problemele. Aici uh, există o dezbatere foarte aprinsă. Femeile tinere și bărbații tineri resping ideea unei cote, deoarece argumentând, argumentând faptul că până la urmă calitatea se va impune În Germania, fetele au o educație mai bună, au note mai bune la bacalaureat și în universități. Deci, până la urmă, niciunul, din, niciunul dintre bărbați nu afirmă că sunt mai competenți. și cred că ar fi bine dacă ar exista în uh, consiliile de conducere la fel de, uh, la fel de multe uh, femei incompetente cu câți bărbați incompetenți se află în, în acest moment în aceste consilii. Cred că este un lucru adevărat în, peste tot în Europa. Există o idee aceeași idee referitoare la care ar trebui să fie rolul femeilor și bărbaților în societate. Drept urmare, femeile nu au o siguranță din punct de vedere economică și nu au o independență în ciuda educației, educației foarte bune. De, drept urmare, femeile își împart uh, timpul între, uh, timp, între muncă și între familie. Niciun uh, bărbat nu este întrebat în momentul în care candidează pentru un post politic, așa cum a fost întrebată eu, ce uh, voi face cu ce se întâmplă cu copiii, cu familia, dacă uh, veți primi acest post. Femeile din Parlamentul nostru sunt foarte multe căsătorite, bă, și au fost uh, întrebate acest lucru în momentul în care au intrat în, uh, în Parlament. Bărbații niciodată nu sunt uh, întrebați. Deci, există un dezavantaj pentru femei din acest punct de vedere, pentru femeile care doresc să fie în același timp mame și să aibă o viață profesională. Drept urmare, deseori femeile care nu au copii reușesc să promoveze mult mai repede deoarece fazele de promovare în carieră se suprapun deseori cu fazele în care, etapele din viață în care, în care femeile uh, nasc copii. Un alt uh, obstacol este reprezentat de faptul că politica este un domeniu dominat de structuri uh, bărbătești se pleacă de la uh, uh premisa că întotdeauna uh, există o femeie care te ajută, care îți uh, spală hainele și te sprijină din acest punct uh, de vedere. Deci cine obține un uh, mandat, din păcate, în viața politică, nu reușește să împace viața uh, de familie cu cariera profesională. Uh, Există, există pentru prima dată un ministru care așteaptă un uh, copil în istoria uh, Germaniei. Este vorba de ministra care, se, care este responsabilă pentru viața familiei. Și uh, situația um, este foarte interesată, deoarece doar dânsa, va fi, doar dânsa este întrebată acum cum va împăca această uh, viață profesională și cu viața familiei. Soțul dânsei, care și el este un om politic, nu are, nu are această problemă. În Germania au fost uh, realizate multe studii în ceea ce, în ceea ce privește viața politică locală și s-a văzut foarte clar că nu se pot împăca aceste două vieți. Tot timpul se, orga- se organizau uh, ședințe la care trebuiau să participe, ședințe care erau organizate în momentul în care ar fi trebuit să se ocupe de copii. Și din aceste motive, foarte multe femei renunță la, uh, la aceste funcții. Deseori uh, femeile sunt uh, respinse și și această realitate de fapt uh, le sperie. Ce ar trebui însă să schimbăm? Sistemele electorale cred că trebuie analizate cât mai rapid, să vedem dacă datorită modului în care funcționează aceste sisteme, nu sunt dezavantajate femeile. Apoi trebuie să creăm cadre juridice pentru ca femeile și bărbații să poată participa în același fel la viața profesională și cea familială. În ceea ce privește accesul la educație, cred că am făcut progrese foarte, foarte mari femei tinere sunt din, tot mai multe femei tinere sunt convinse de faptul că au competențele necesare pentru a ajunge mai departe. Însă problema este când intră în viața profesională. Există o lacună foarte mare în sistemul nostru și acest lucru este valabil peste tot în uh, Europa. Din punct de vedere um, uh, juridic, nu se, nu se, nu se prevede în niciun loc uh, lipsa de egalitate de șanse. Însă trebuie să vedem cum ajungem ca această egalitate de șanse să devină o realitate. După părerea mea, ajungem la această realitate dacă uh, colaborăm într-adevăr la modul real și, uh, din păcate, văd uh, acum în sală uh, o realitate. Această temă este o temă rezervată femeilor mai mult și cred că um, trebuie să schimbăm ceva, deoarece dacă nu, dacă nu facem acest lucru, uh, zidul uh, chinezesc nu va ajunge uh, pentru a modifica situația actuală. Vă mulțumesc! Mulțumesc reprezentanților uh, reprezentantului Parlamentului Național și acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Sirpa Pietikainen, membru al Parlamentului European și de asemenea al Comisiei uh, pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen. Doamna Pietikainen este de asemenea raportor pe documentul Femeile și Politica. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Aș vrea să mulțumesc uh, colegilor pentru contribuțiile foarte valoroase pe care le-au avut și ideile foarte valoroase. Pentru a fi cât mai succintă, cred că femeile în politică e o chestiune de egalitate și de calitate. De egalitate, pentru că jumătate din populație trebuie să aibă același drept de acces la resurse și la putere, ca și cealaltă jumătate. Și întotdeauna spun că atunci când cineva este împotriva cotelor, atunci poate nu trebuie să avem cote, ci să începem cu o cotă mai mică pentru bărbați albi de vârstă mijlocie. problema femeilor în politică este și o problemă de calitate. În primul rând, cred că, în general, diversitatea creează calitate. Faptul că ai diverse opinii și oameni diversi și diferiți creează calitate. În al doilea rând, avem acest triunghi extrem de important în politică și în societățile deschise. Democrație, democrație inclusivă o diferențiere cât mai mică în, din punct de vedere economic între oameni și, în al treilea rând, educație. Și dacă oricare dintre aceste puncte ale triunghiului se prăbușește, atunci se prăbușește tot sistemul societății deschise și există o tendință puternică ca acele societăți care au mai multe femei în procesul de luare a deciziilor să aibă un echilibru mai bun, să aibă o democrație mai inclusivă, o educație mai inclusivă și un sistem de protecție socială mai inclusiv. Deci pentru mine este o chestiune vitală pentru existența societății uh, deschise și a democrației de a avea mai multe femei implicate în politică. Ce fel de provocări avem? În primul rând, femeile și numărul, cifrele. Există o mare diversitate a cifrelor uh, prezenței femeilor în parlamentele naționale și o diversitate și mai mare când ne uităm la numărul de femei din guvernele noastre. Și uh, trebuie să acționăm în această privință. De asemenea, există o lipsă de echilibru în ce privește numărul femeilor la nivelul uh, european de decizie și mă refer la numărul uh, femeilor uh, din comisie. Apoi, mai există problema segregării. Avem mai multe femei în uh, sectorul social și în sectorul educațional, când vine vorba de guverne. Și dacă ne uităm acum câți miniștri de finanțe femei avem, sau istoric, dacă ne uităm chiar și în țările progresiste, câte femei au fost prim-ministru vreodată sau ministru de finanțe, uh, cifrele scad în mod drastic. Și cred că una dintre barierele pe care trebuie să le depășim este cea legată de implicarea femeilor în deciziile economice, atât în sectorul privat cât și în sectorul public. Și aici nu e vorba de reavoință, dar încerc, avem adesea tendința să facem așa numite declarații obiective. În economie se vorbește adesea despre investiții și cheltuieli. Acestea sunt cuvinte care au devenit foarte importante în climatul economic actual și cumva atunci când folosim banii pe beton, oțel și echipamente sunt considerați investiții și când folosim banii pentru oameni, atunci sunt considerați cheltuieli. Și ar trebui să înțelegem că aceasta este o problemă de gen de asemenea. Altă, o altă provocare care a fost deja menționată aici femeile au mai puține resurse financiare atunci când uh, intră în campanii electorale pentru funcții politice. Percepția mass media trebuie, tinde să fie diferită atunci când e vorba de femei și de problemele ridicate de femei față de cele ridicate de bărbați. Și apoi mai există problema încrederii și problema masei critice pe care uh, trebuie să o reprezinte femeile și opiniile pe care le susțin. Și cred că avem nevoie de acțiuni voluntare, dar avem nevoie și de legislație. Și pentru a începe cu acțiune voluntare, nu am răspunsuri definitive, dar există câteva idei pe care aș vrea să le explorăm împreună. În primul rând, cum să creăm o masă critică și cum să susținem femeile? Avem nevoie de rețele mai bune uh, de-a lungul sectoarelor și uh, dincolo de partide. ONG-urile uh, trebuie implicate cât mai mult liderii uh, sindicali, fem, liderii femeilor, femeile lideri din lumea de afaceri și din lumea politică, toate acestea, toate acestea trebuie să se întâlnească și să colaboreze. Când se discută subiecte politice la nivel național sau european, această rețea ar putea ajuta, această ar putea uh, susține uh, interese diverse și face auzite voci cât mai diverse. Avem nevoie de o cooperare mai bună între Parlamentele Naționale și Parlamentul European și nu știu cum putem fi mai utili în parlamentele naționale sau în timpul uh, alegerilor, nu susținând anumite partide politice, ci susținând diversitatea și uh, candidații femei, indiferent din ce partid ar face parte și încercând să creștem gradul de conștientizare a importanței de a avea femei în funcții alese. Și mă întreb dacă n-am putea avea și unele programe separate aici în Uniunea Europeană, în Parlament, uh, să eh, integrăm femeile jurnalistele, determinăm să scrie mai mult despre subiecte europene și despre importanța acestui echilibru de gen în politică. Apoi, în afară de aceste lucruri avem nevoie de acțiuni legislative de substanță și data viitoare când redeschidem tratatele, din cauza crizei economice, cred că ar trebui să ridicăm problema cotelor la nivelul Comisiei Europene. Cred că în Comisie ar trebui să fie jumătate bărbați, jumătate femei și atunci când uh, un stat membru propune un comisar, de fapt fiecare stat membru ar trebui să propună un candidat bărbat și un candidat femeie pentru a facilita crearea acestui echilibru. În ce privește sectorul privat, cred că dacă nu vedem progrese semnificative acolo, problema cotelor ar trebui de asemenea să fie ridicată și reflectată. Și ultimul meu comentariu în legătură cu aceste activități juridice se referă la drepturile constituționale care, stabilesc, care să stabilească de asemenea șanse și situații egale pentru femei. Și trebuie să vedem cum putem folosi acest element uh, de noutate constituțional la nivel european, în special pentru a garanta un acces mai bun al femeilor în politică, nu numai din punct de vedere al numărului ci pentru a uh, elimina segregarea de asemenea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Pietikainen. Aș vrea să mulțumesc și reprezentanților uh, Parlamentelor Naționale din Belgia, Republica Cehă și Germania pentru prezentările lor. Iar acum deschid dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? pe lista mea de vorbitori. Primul nume este uh, Anne Mouden din partea Senatului francez. Vă rog. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că ați dat pentru prima dată în această dimineață cuvântul unui, unui bărbat. Mă bucur că Parlamentul European ne dă oportunitatea de, de a vorbi despre rolul femeilor în politica europeană, pentru că dacă comparăm lecțiile din uh, viața politică națională, putem să înaintăm într-un domeniu atât de esențial cum ar fi cel al democrației. Femeile reprezintă mai mult de jumătate din populația statelor noastre și nimeni nu poate să spună astăzi că uh, subreprezentarea lor în politică nu constituie o problemă. Trebuie totuși să recunoaștem că Franța nu reprezintă un exemplu în acest domeniu. În ciuda progreselor înregistrate în ultimii 10 ani, după cum a subliniat-o doamna președinte Nicole Fontaine, Forumul Economic Mondial o clasifică la nivelul 47 mondial în ceea ce privește locul femeilor în politică. Uni- Uniunea Interparlamentară este și mai severă, pe locul 63 în ceea ce privește locul femeilor în parlamentele naționale, cu 23,5% de senatoare, uh, avem doar 18% femei deputați în Franța. votul, dreptul de vot a fost acordat femeilor doar în 1944. Și se pot vorbi despre progrese în ultimii 10 ani, în special datorită reformelor din 2000 ale guvernului socialist ale, al guvernului Jospin. S-au introdus principiile următoare, prin care citez legea favorizează accesul legal al bărbaților și femeilor la mandatele electorale și la funcțiile alese. Parlamentul a adoptat legea din 6 iunie 2000 care a pus bazele parității în Franța. Mecanismele introduse de către această lege și care au fost perfecționate ulterior, au permit ca paritatea să devină o realitate în anumite adunări alese, dar nu în toate. Paritatea a înaintat uh, în special în ceea ce privește alegerile pe liste, pentru că fiecare listă trebuie să fie uh, compusă în mod alternativ de candidați echilibrați între de fiecare sex. Pentru, este un lucru valabil pentru consiliile regionale, unde sunt reprezentate 48% la femei și există și uh, legi ulterioare care includ o reprezentare egală a femeilor în organele de conducere. Astfel, mai mult de 48% femei sunt prezente. Este valabil și pentru reprezentarea în Parlamentul European, unde 44% din eurodeputații francezi sunt femei. Însă acest lucru este valabil doar pentru alegerile pe listă. Dacă uh, vorbim despre scrutinul uninominal majoritar în două uh, Uh, tururi de scrutin, rezultatele rămân ca și înainte. Consiliile generale au o subreprezentare a femeilor. 18% femei în adunarea națională. Uh, există prevederi care ar trebui să încurajeze participarea femeilor la aceste alegeri uh, Însă acestea nu au fost funcționat, fie că este vorba despre uh, amenzi financiare impuse partidelor sau uh, regulilor care impun unui candidat să uh, candideze împreună cu un membru înlocuitor de sexul opus. Acest lucru se întâmplă în majoritatea cazurilor. În Franța, paritatea rămâne un obiectiv care nu au fost atins. Am înregistrat preocupările noastre în legătură cu anumite alegeri pe liste și proporționale. Acestea au fost uh, succese, însă situația globală rămâne problematică și colega mea vă va explica uh, regresul care a avut loc în ceea ce privește accesul femeilor la consiliile locale și uh, reforma teritorială adoptată anul trecut. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Catherine Mott, care reprezintă și ea senatul francez. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamne președinte, stimați colegi. După cum vedeți, Senatul francez este reprezentat aici paritar și un, un vicepreședinte și o vicepreședintă a Delegației pentru Drepturile Femeilor. Lucru pentru care vă mulțumim. Colegul meu, Bodan, vă va spus ceea ce se întâmplă în Franța și mecanismele care au favorizat lucrurile. În ceea ce privește scrutinul pe liste, se impune o alternanță a candidaților în funcție de sex. Au fost înregistrate progrese, însă nu suficiente, pentru că cu toate că avem o paritate mai mare la alegerile pe listă, paritatea a stagnat în ceea ce privește votul uninominal. Acest progres este și fragil. Orice schimbare a modalității de scrutin poate să reprezinte pași înapoi și reforma adoptată la sfârșitul anului trecut ne arată ceea ce se poate întâmpla. Nu Uh, voi prezenta acum întreaga reformă, ci vă reamintesc doar că uh, consiliile regionale și generale vor fi înlocuite cu consilii teritoriale. Primejdia față de paritate ține de modul de scrutin guvernul nu a adoptat scrutinul pe sistem de liste care există la nivel regional acum și a permis instaura și scrutin care a permis instaurarea unei parități. Se prevede scrutinul uninominal majoritar în două tururi, care, bineînțeles că favorizează proximitatea care este unul dintre obiectivele reformei, însă nu permite garantarea reprezentării pluralismului sau a parității. Cu acest mod de scrutin există doar 12,5% femei în cadrul consilierilor generali. Sena, Comisia noastră în Senat a elaborat un raport numit Trebuie să salvăm, salvăm paritatea raport adoptat în unanimitate, uh, indiferent de spectrul politic. Nu vedem în ce fel un tip de scrutin care uh, este un pas înapoi pentru paritate uh, poate fi reconciliat cu obiectivul constituțional al egalității de șanse al femeilor. Bineînțeles că nu vrem să Uh, spune că Parlamentul nu are o libertate în legătură cu stabilirea regimurilor electorale, însă această libertate trebuie să țină cont de toate obiectivele constituționale. De asemenea, nu suntem uh, pentru uh, sancțiunile financiare impuse părților. Proporția femeilor printre deputații francezi ne face să ne îndoim de eficacitatea unor asemenea sancțiuni. Însă, totuși, aduce o contribuție de 5 milioane de euro la buget pe an. De asemenea, există o primejdie cu un scrutin majoritar binom. Există acest, această propunere a unui scrutin majoritar binominal. Ehm, unde sunt uh, prezentate două persoane de sex, de sex diferit. Aplicarea acestui tip de scrutin ar fi uh, permis o paritate strictă în mod teoretic. Este o idee novatoare care nu a fost însă adoptată, însă care merită să fie uh, luată în considerare pentru viitor. Un ultim subiect important Delegația noastră s-a a analizat condițiile care să permită paritatea în domeniul politic și profesional. În cadrul activității noastre am audiat-o pe doamna Reiser în legătură cu imaginea femeilor în mass media, un studiu comandat care arată, stimați colegi, că pe ecranele de televiziune, imaginea femeilor este valorizată și stereotipizată, însă insuficient. Și femeile sunt mai puține reprezentate decât bărbații și dacă apar, atunci au roluri minoritare de victimă sau de martor. Nu uh, apar în rol de expert. Vă propun să lucrăm cu toții pentru a stabili obiecte ca servicii, obiective ca serviciile publice de televiziune să dea o imagine mai reală a femeilor prin care să se respecte și paritatea. Vă mulțumesc. Acum o intervenție din Lituania. Doamna Maria Paivilonen, aveți cuvântul. Thank you, madam. Dear ladies and gentlemen. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi și să discutăm despre ce înseamnă uh, Ziua Internațională a Femeii pentru Schimbarea Lumii. Dacă este să ne gândim la viitorul uh, femeilor în Uniunea Europeană, suntem de acord că rolul femeilor ar trebui să fie unul mai important. Avem nevoie de mai multe femei în, în procesul decizional, avem nevoie de mai mulți, con, mulți conducători femei în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, situația este puțin uh, diferită. Există personalități diferite și creșterea numărului de femei în partidele politice prin uh, prin cote nu poate fi dovedit. Trebuie să avem mai multe personalități femei. Fiecare uh, femeie trebuie să fie o personalitate în sine. Dacă este să ne referim la experiența Parlamentului din Lituania, îndrăznesc să spun că nu toate femeile politicieni înțeleg în profunzime aspectele legate de egalitatea de gen, de drepturile omului și de aspecte legate de femei, lucruri cum ar fi uh, avortul, educația sexuală, drepturile omului ale minorităților, violența domestică și așa mai departe. De aceea aș dori să subliniez faptul că în viitorul Uniunii Europene ar trebui să punem accentul mai mult pe dezvoltarea personalității femeilor, educația femeilor, încrederea în sine a femeilor, responsabilitatea femeilor și educația acestora. Feminismul politic începe deja din partidele politice. Există cazuri în care femeile în uh, partide politice își pierd uh, poziția și încep să reprezinte ideologia partidului respectiv. Dacă o femeie poate transmite o ideologie conservatoare, dacă au păreri uh, conservatoare, ruinează pur și simplu egalitatea de gen. Și doresc să închei sublinind faptul că femeile ar trebui să fie solidare între ele. Pentru aceasta trebuie să schimbăm mentalitățile femeilor. Femeile trebuie să aibă personalități pro- progresive care să combină sistemul de cotă cu acest accent pe uh, dezvoltarea personalității femeilor. Vă mulțumesc! Tack, då ska vi få en utblick till eh, Portugal och jag lämnar... Vă mulțumesc! Acum vom vedea care este situația în Portugalia. Doresc să-i dau cuvântul doamnei Maria de Rosaria Carrero. Vă mulțumesc, doamnă președinte. în diferitele contribuții și discursuri pe care le-am auzit în această zi, au fost aduse, s-a făcut referire la lucruri importante. Dacă femeile ar participa într-adevăr la viața politică, la sistemul democratic, atunci situația ar fi desigur mult mai bună. În Portugalia a fost adoptată în anul 2006 o lege care se referă la egalitatea de șanse. O cotă de se stabilește o cotă de 33% pentru uh, persoanele care sunt uh, subreprezentate, tocmai pentru a ajunge la o reprezentare echilibrată. a fost uh, luate pe lângă această lege și alte măsuri suplimentare. În legea referitoare la codul muncii uh, s-a încercat introducerea unor măsuri care să împace viața uh, fam- familială cu cea profesională. Există un plan de acțiune național pentru a, pentru a sprijini implicarea femeilor în procesul decizional. Acest, toate aceste măsuri au avut efecte pozitive, există mai multe femei în uh, Parlamentul Național. Am ajuns aproape la o reprezentare de 30% în Parlamentul Național și situația în ceea ce privește comunitățile, autoritățile locale. Există consilii locale unde există o reprezentare de 20%. Din păcate există și regiuni unde există un, un unde procentul este mult, mult mai mic. După părerea mea, este foarte important să existe un mecanism care să garanteze această egalitate și această paritate. Putem ajunge la aceste obiective dacă introducem cote și dacă măsurile introduse sunt uh, respectate. În Portugalia s-a recurs la introducerea acestor cote, m-am referit deja la acest lucru și am am obținut uh, rezultate foarte bune, însă toate aceste prevederi trebuie să fie și uh, respectate. În acest moment, pe listele electorale sunt mai multe femei, încă nu am ajuns la celul la obiectivul original de a avea o reprezentare de 33% în Parlamentul Național. Am spus că în Parlamentul Național procentul reprezentării este de 30%, lucru care nu este valabil și pentru celelalte organizații politice. Un lucru foarte important este punerea în aplicare și respectarea prevederilor uh, legislative, deoarece doar așa uh, putem să ne îndeplinim obiectivele Astăzi am discutat deja despre accesul femeilor la posturi politice importante. Din păcate, nici aici femeile nu sunt suficient uh, de bine reprezentate, mai ales acolo unde se iau uh, decizii politice importante. Aici avem nevoie de o reprezentare echilibrată în, uh, în toate locurile unde se iau decizii și nu doar la nivel uh, politic, ci și în um, știință, în uh, Consiliul de Administrație ale băncilor și așa mai departe. În Portugalia nu există nicio femeie care să aibă într-adevăr un uh, post important din punct de vedere economic. La Banca Centrală există anumite excepții doar. Dacă este să vedem care este situația în întreprinderi, nu există decât un procent de 4% de femei care sunt prezente în consiliile de administrație. Același lucru este valabil la universități. Aici este un procent de 7%. Tocmai de aceea este foarte important să încercăm să rezolvăm aceste probleme, deoarece până la urmă discutăm despre uh, drepturile omului și uh, această reprezentare egală reprezintă o premisă pentru dezvoltarea, pentru evoluția ulterioară. Trebuie să ne gândim să introducem măsuri suplimentare pe lângă cele care există deja. După părerea mea, o introducerea cotelor în sectorul privat nu este o idee prea bună. Eventual ar trebui să ne gândim să creăm niște stimul pentru ca sectorul privat să accepte faptul ca femeile să fie implicate mai mult. Cred că o mai bună coordonare între noi uh, ne-ar ajuta să progresăm mai mult din acest punct de vedere. reprezentarea redusă a femeilor în uh, procesul decizional are, desigur, uh, duce și la costuri concrete care pot fi foarte greu evaluate în ceea ce pentru o societate. Aș putea să vă dau un exemplu. În Portugalia, de exemplu, această evoluția și situația de acolo are o, are o consecință directă asupra societății și mă gândesc aici la consecințe demografice din punct de vedere și la consecințe în ceea ce privește mentalitatea oamenilor. Va trebui să găsim modele care funcționează mai bine, modele în care să fie integrată voința politică. Vă mulțumesc. Acum uh, Slovacia, doamna Ana Belosova are cuvântul. Ďakujem pekne za slovo. Na úvod mi dovolte niekoľko informácií k diskutovaným. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Aș vrea să ofer câteva informații pe acest subiect în ce privește Slovacia. Prejării Parlamente. Vin dintr-o țară în care cotele vor fi introduse în viitorul uh, apropiat, în care nu vor fi introduse în viitorul apropiat. Partidele politice refuză aceste cote și refuză să aibă cote și pe listele de candidați în, acest, uh, în această legislatură numărul femeilor în Parlament este de la procentul femeilor în Parlament este de 16%. Am uh, ascultat însă ce a spus colega din Grecia care a spus că a reușit uh, să ajungă la 16-17% cu cote. Asta pentru Slovacia ar fi un subiect. Deși avem o femeie prim-ministru pentru prima dată în istoria Slovaciei, reprezentarea generală a femeilor nu este mai bună, pentru că în afară de funcția de prim-ministru, există un singur ministru femeie în guvern, și anume ministrul justiției. Dacă ar fi să vorbesc despre reprezentarea femeilor în Parlamentul Slovac, atunci ar trebui să spun că aceasta este destul de mică. Pe de altă parte, în Slovacia, avem un sistem electoral proporțional și uneori stabilitatea guvernului depinde chiar și de două sau trei voturi și partidele politice au mare grijă în ce privește uh, plasarea unor femei tinere, de exemplu, pe listele electorale, pentru că acestea pot să rămână însărcinate și să nu mai vină la Parlament. Și Constituția noastră spune doar că mandatul e mandat și nu există posibilitatea unui concediu de uh, maternitate pentru un membru al uh, Parlamentului Slovac. Dacă vrea, poate să-și abandoneze mandatul, să-și dea demisia și atât. Apoi, în ce privește prima parte a sesiunii noastre, un, un comentariu. În uh, Slovacia există așa numite alegeri primare, deci candidați de la orice partide politice trebuie să obțină 3% din uh, toate voturile membrilor unui anumit partid politic. Și întrebarea mea este următoarea. De ce nu e posibil să introducem uh, mai multe femei în Parlament pe baza acestor voturi preferențiale, pentru că dacă o femeie, de exemplu, era pe numărul 50 uh, pe lista de uh, candidați, dar dacă toți oamenii care vin și votează dau acestei persoane votul, atunci ea poate fi ridicată pe primul loc. Deci, întrebarea este de ce nu alegem, de ce femeile nu aleg alte femei? de ce nu se face o alegere pe baza calității candidatului? Eu cred că noi, femeile, nu votăm pentru alte femei și nu le considerăm ca fiind suficient de calificate și ajungem să preferăm bărbați. Și se pune întrebarea de ce stau așa lucrurile. Și o altă întrebare în ce privește uh, subiectul general. S-a vorbit aici foarte mult despre cote. Aș vrea să vă întreb uh, unde este garanția că aceste cote vor aduce de asemenea și calitate în politică? Care este scopul? Doar să uh, spunem că am îndeplinit scopul, avem uh, nu știu câte femei și, și gata. Astăzi sărbătorim 100 uh, de ani de la începutul luptei femeilor pentru drepturi și libertăți. Pe de altă parte, <clears throat> uneori mă gândesc că țările dezvoltate datorează foarte mult femeilor pentru că în continuare există diferența de salarizare, există violența, vorbim despre uh, violențele împotriva femeilor în uh, țările islamice, dar uitați-vă în țările europene democratice câte femei nu sunt încă supuse violenței domestice. Deci haideți să ne uităm întâi în propria noastră curte. Și apoi tot vorbim despre îngrijirea copiilor. Acesta va fi întotdeauna rolul uh, femeilor. De, al, de ce ne confruntăm acum cu această tendință că femeile amână din ce în ce mai momentul în care să aibă un copil după 30 de ani chiar? De ce? Pentru că asta este uh, societatea și femeia trebuie să aibă de ales între uh, a avea copii sau a avea o carieră. și femeile trebuie să aleagă ori să aibă o familie, ori să aibă o carieră. Deci haideți să încercăm să găsim uh, răspunsul la întrebarea de ce femeile nu sunt implicate în politică. Credeți că acest lucru se întâmplă pentru că nu există cote? Cotele mi se par un pic uh, jignitoare. Cred că trebuie să ne uităm la cauzele reale ale acestei probleme și să susținem un uh, proces activ. Haideți să susținem femeile din Uniunea Europeană, pentru că cred că acesta este motivul principal pentru care femeile nu sunt suficient reprezentate. Cred că subiectul de astăzi eu mă așteptam să fie concentrat nu doar asupra femeilor în politică, ci în general femeile în Uniunea Europeană, cărora societatea încă le datorează foarte mult. Și un uh, alt comentariu. În legătură cu ce a spus domnul Buzek, să nu uităm că suntem uh, femei. Uh, domnul Buzăg ne-a felicitat uh, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, dar cred că merităm și o floare de la el, pentru că nu poți sărbători o femeie decât cu o floare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmă, următorul vorbitor, doamna Ivona Aren, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație la această conferință foarte importantă, pentru că e o problemă importantă și nu există nicio țară în care situația femeilor este 100% perfectă. În țara mea, în Polonia, așa cum a spus domnul Buzek și cum a spus doamna Bobinska, a existat o inițiativă propusă de un grup de, fe- de organizații de femei, de parlamentare, care în uh, iunie 2009 a organizat primul congres și s-a făcut o moțiune pentru a introduce cotele în alegeri la toate nivelele în uh, viața publică poloneză și comparat cu ce ați spus uh, în legătură cu țara noastră, în Polonia, pe 15 ianuarie anul acesta, am reușit să introducem o nouă lege electorală care poate nu este extraordinară, și nu îndeplinește uh, dezideratul de 50%, dar am reușit să introducem anumite cote, ceea ce este primul pas uh, spre a ajunge la paritate. Avem o cotă de 35% și 65% pentru bărbați. Deci nu pot fi mai puțin de 35% femei și dacă e o listă de trei candidați, atunci uh, cel puțin un candidat trebuie să fie femeie și altul bărbat. Și toate listele electorale care nu îndeplinesc aceste condiții sunt returnate partidelor și trebuie corectate în trei zile. Dacă problema nu este rectificată, <clears throat> Comisia Electorală poate decide să nu înregistreze o astfel de listă electorală, să respingă așadar uh, Uh, lista respectivă și candidații respectivi nu pot merge în alegeri. Sigur, nu știm cum se va desfășura în practică schimbarea despre care am vorbit, dar uh, la următoarele alegeri vom testa pentru prima dată această lege electorală și vom vedea dacă propunerea a fost una bună Vom avea alegeri parlamentare în toamna acestui an. Dar cred că este un pas bun în... Uh, însă nu rezolvă problema. Ar fi mai bine să avem o prevedere care să spună că există anumite locuri garantate, pentru că noi știm că poziția e un, pe listă e decisivă dacă intri sau nu în Parlament, dacă ești suficient de sus pe o anumită listă parlamentară. Pentru că altfel putem avea o situație în care se, rezolvă, se respectă cotele pe listele parlamentare, dar femeile din aceste cote vor fi puse la coada listei și ele tot nu vor intra în Parlament. Și noi sperăm că mai multe femei vor fi alese în Parlamentul polonez, dar cotele în, în sine nu vor rezolva problema, ci pozițiile pe listă. Acestea vor garanta intrarea în Parlament. Situația Poloniei este următoarea. Sigur, nu am timp acum să vă dau toate cifrele, dar Femeile din Parlament sunt mai bine educate, uh, au studii superioare, dar din nefericire nu ocupă posturile de conducere cele mai importante. N-am avut niciodată un președinte femeie al Parlamentului polonez. Și nu sunt foarte multe femei în uh, Parlamentul European reprezent... Parlamentul uh, polonez este dominat de bărbați, ar trebui să schimbăm și asta. Poate această nouă lege electorală pe care am adoptat-o în Polonia va schimba situația. Vom vedea în uh, toamna acestui an. Vreau să spun câte ceva în legătură cu situația femeilor în general. Există inegalitate în ce privește salarizarea, viața socială. Uh, de multe ori femeile sunt puse să aleagă dacă vor să aibă o familie sau o carieră și dacă spun că vor avea o care, că vor să aibă o familie, atunci uh, nu sunt angajate. Nu mai sunt angajate. Și angajatorul preferă să ia un bărbat în locul unei femei pentru că un bărbat nu rămâne însărcinat și nu trebuie să plece în concediu maternal. Și asta nu e o problemă doar uh, a Poloniei. Cred că se întâmplă peste tot în lume. În Polonia există cinci femei ministru și mă bucură această situație pentru că, statistic vorbind, avem cinci miniștri femei și sunt și unii miniștri adjuncți femei și asta nu e un lucru rău. De ce nu sunt femeile mai implicate în politică? Adesea femeile se implică în politică după ce au crescut copiii lor. Deci femeile tinere nu prea se implică, pentru că dacă fac asta înainte, au probleme în a-și îngriji copiii. Voi încheia, doamnă președinte, imediat. Trebuie să schimbăm mentalitatea bărbaților pentru că nu suntem susținute întotdeauna de partenerii noștri, de bărbații noștri și fără susținerea lor nu putem să ne implicăm în politică pentru că familia este lucrul cel mai important pentru noi și până nu schimbăm mentalitatea bărbaților care până nu-i facem să înțeleagă că avem dreptul la, la o carieră profesională, nu vom schimba situația. Și în final vă doresc toate cele bune Și e bine că începem să vorbim despre aceste probleme. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea doar să reamintesc vorbitorilor că avem o constrângere legată de timp și fiecare contribuție nu trebuie să depășească 3 minute ca să poată să vorbească cât mai multă lume. Dau acum cuvântul României doamna Cecilia Maria Petre din România. Vă rog, doamnă. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, în România, unul dintre domeniile în care este evidentă lipsa echilibrului este cel politic. Potențialul femeilor nu este folosit la maximum din cauza societății discriminatorii, a lipsei sprijinului sau unui cadru legal insuficient dezvoltat în timp ce statutul femeilor s-a îmbunătățit într-o oarecare măsură pe parcursul ultimelor decenii, inegalitățile dintre sexe persistă. Drepturile fundamentale ale femeilor privitoare la participarea politică și la luarea deciziilor sunt obținute într-un ritm foarte lent. Personal, consider în societatea în care femeia are acces la educație și drepturi egale cu bărbatul nu ar trebui ca accesul femeilor în politică sau orice alt domeniu să fie îngreunat. totuși privind reprezentarea feminină din parlamentul româniei vom observa că din trei sute treizeci și trei de deputați treizeci și șapte sunt femei alese prin vot uninominal și din cei 137 de senatori români, 8 sunt femei. Trebuie totuși să evidențiez că prima dată în legislația actuală președintele Camerei Deputaților este o femeie. Reprezentarea femeilor a rămas la procentul de 10,3 și după alegerile din decembrie 2008 nivelul acesta se află sub media mondială a reprezentării femeilor care este de 15,6%, și sub nivelul de 18,7% din europa și din țările osce este de asemenea sub nivelul țărilor scandinave de 37%, în rândul cărora știm că suedia are cea mai semnificativă reprezentare a femeilor de 45,3% o abordare realistă a participării politice echilibrată a femeilor și bărbaților răspunde nevoii, unei participări mai echilibrate a femeilor și bărbaților în viața politică. câteva femei nu pot face față nevoilor cu care se confruntă domeniul în discuție chiar dacă nivelul și calitatea acțiunilor și muncii întreprinse de acestea este de necontestat piedicile ce stau la baza reprezentării slabe în parlamentul româniei al femeilor le reprezintă modalitatea tradițională în care sunt percepute rolurile bărbaților și ale femeilor în societate refuzul cetățenilor bărbați și femei de a vedea femeia ca om politic poziția statutul social pe care femeile le câștigă considerabil mai greu decât bărbații normele sociale discriminatorii lipsa sprijinului sau unui cadru legal insuficient dezvoltat. atât prin activitatea desfășurată ca deputat cât și ca secretar al comisiei de egalitate de șanse pentru femei și bărbați în camera deputaților principalul meu scop este de a dezvolta legi sau a aduce amendamente celor existente pentru exercitarea în mod egal și nediscriminatoriu de către orice cetățean a drepturilor și libertăților fundamentale asta implicând în mod evident și femeile. teoretic și bărbații pot susține promova cu succes interesele femeilor deși de cele mai multe ori femeile își susțin cu cel mai mare succes propriile interese și problemele specifice cu care se confruntă de aceea consider că femeile trebuie să ia atitudine pentru ele însele. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Trecem mai departe la Cipru, doamna Cristina Achirido. Mulțumesc, doamnă președinte. Ciprul are o reprezentare scăzută a femeilor în viața politică. În Parlamentul actual, aș spune că reprezentarea merge de la 11 până la 16%. Această fluctuație se datorează mișcărilor deputaților care uh, pleacă și își, și ocupă alte posturi în loc să reprezinte Ciprul în Parlament. După părerea mea, acestea sunt prioritățile care ar trebui să existe la nivelul Uniunii și la nivel internațional dacă vrem să ajungem la schimbări mai rapide în ceea ce privește egalitatea. Eu cred că prioritatea cea mai mare este să avem eforturi intense cu planuri de acțiune și măsuri specifice pentru a lupta împotriva stereotipurilor de gen și stereotipurilor în legătură cu rolul uh, celor două sexe în familie și în viață în general. Dacă nu facem acest lucru, nu putem să uh, ajungem la schimbări în cadrul partidelor, ceea ce reprezintă a doua prioritate. Aici vorbim despre schimbări de mentalitate în procesul intern al partidelor și adoptarea unor politici care să fie mai uh, uh, utile pentru familie și pentru obligațiile familiale, nu neapărat adresate femeilor, pentru că avem nevoie de îngrijiri în cadrul familiei. Și bineînțeles, partidele politice trebuie să susțină capacitarea femeilor pentru ca femeile să fie recunoscute pentru ceea ce sunt și uh, să se lupte împotriva oricăror prejudecăți. De obicei, tradițional se, gânde, se consideră că femeile nu ar trebui să fie implicate în politică. De asemenea, trebuie introduse structuri pentru îngrijirea copiilor. În mod tradițional, aceasta este responsabilitatea femeii și trebuie să uh, avem și prevederi pentru distribuirea egală a uh, atribuțiilor în familie. Femeile trebuie să fie încurajate să își asume toate eforturile pentru a se promova printr-o carieră profesională și implicarea în viața politică. Femeile trebuie să fie încurajate uh, bineînțeles, prin mișcarea femeilor la nivel național și european. Acțiunile comune sunt de asemenea extrem de importante la nivel european, dar și la nivelul organizațiilor femeilor din fiecare stat. Ar fi foarte bine să consemnăm practicile bune și să compensăm deficiturile prin găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă femeile în viața politică. Pentru mine, personal, cotele au un rol auxiliar, pot fi considerate o măsură pozitivă dacă sunt adoptate voluntar sau ca obligație, însă cotele în sine nu rezolvă problema. Mulțumesc. Trecem acum la Grecia. Doamna Panatiota, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur pentru că este prima mea vizită aici, la Bruxelles, în inima Europei. Și mă bucur că vizita mea coincide cu o aniversare atât de importantă și cu discuțiile cruciale pentru femei. Vă pot să vorbesc mai puțin de 3 minute pentru că știu că se apropie sfârșitul sesiunii noastre. Pe de altă parte, situația din Grecia a fost prezentată foarte bine de colega mea, doamna Țaruha. Participarea noastră a femeilor în politică a crescut de trei ori în ultimii 50 de ani, însă nu este suficient vreau să reiau de unde a terminat colega mea anterioară cu privire la roluri, prejudecăți și stereotipuri, după cum au fost menționate de mulți oratori. Am o idee puțin neconvențională, care poate părea neconvențională. Noi, cu toții, creștem copii. Și fie generația nouă va participa uh, curând la luarea de decizii sau o face deja. Dacă am făcut lucrurile bine, atunci lucrurile stau bine. În curând vom avea egalitate absolută, 50%, cu copiii noștri pe care i-am crescut noi pentru că este o societate care este controlată în continuare de bărbați. Ce vreau să spun prin acest lucru? Poate Între măsurile și propunerile menționate, necesitatea de contacte între parlamente, poate măsuri, și măsurile legate de societate, putem să ne gândim că avem la dispoziție și un instrument esențial, cel de a crește tinerii și tinerele care vor lua deciziile în viitor. Avem un rol indirect extrem de important ca femei care cresc uh, viitor cetățeni și politicieni. Putem să schimbăm imaginea de până acum. Această idee deja a început să fie menționată în anumite reuniuni internaționale cu privire la egalitate și vreau să o menționez și aici. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la Ungaria, doamna Timera Sabu. Uh, Vă mulțumesc și eu voi uh, fi foarte succintă. Aș dori să vă ofer o imagine pe scurt a problemei noastre din Ungaria. Situația nu este prea fericită și nu în termen general, ci și în Europa. Din anul 1990, raportul uh, femeilor uh, prezente în politică s-a tot înrău- înrăutățit. În 1995, uh, în uh, clasamentul uh, global, eram pe locul 34. În 1998, 1998 am ajuns la locul 86 și acum la locul 127. Deci cred că nu este o situație foarte bună. Încercăm să facem uh, tot ceea ce putem în Parlamentul nostru, partidul uh, din care fac eu parte este singurul care are o cotă. În uh, partidul nostru, 30% dintre reprezentanți sunt femei. Pentru a înțelege, în adunarea națională sunt 386 de parlamentari, dintre care doar 34 sunt femei. Este vorba de mai puțin de 9%. Celelalte patru partide reprezentate în Parlament uh, au un procent de mai mic de 90% de reprezentanți în Parlament. Eu susțin ideea introducerii cotelor, nu pentru că cred că este un instrument extraordinar, dar din păcate este un uh, instrument necesar. Aș dori să răspund colegei din Slovacia și să mă refer la această teamă dacă este un instrument contraproductiv efectiv sau nu. După părerea noastră uh, și experiența noastră a arătat că a fost un instrument foarte, foarte bun și reprezentantele alese au, uh, au avut o muncă foarte bună în Parlament, lucru care cred că ar trebui explicat și uh, publicului. Publicul nu înțelege exact ce se înțeleagă cu aceste, când se discută despre aceste cote, despre participarea femeilor în politică. Uh, deoarece, deoarece dezbaterea normală se referă întotdeauna la dezechilibrele existente între viața profesională și viața de familie în ceea ce le privește pe femei. Anul trecut în mai a fost ales un nou guvern și nu există nici o femeie care să fie ministru. Între secretarii de stat există doar o femeie care are această funcție este foarte interesant că printre secretarii de stat adjunți se numără mai multe femei. Deci cred că există un uh, plafon în uh, politicile, în politica din Germania în ceea ce privește accesul femeilor. În ceea ce privește situația din diplomație, raportul este mai uh, bun la NATO, de asemenea, este un raport de 50-50%, la participarea instituțiilor din Uniunea, Uniunea Europeană există un raport de 70-30%. Nu știu care este explicația, probabil se leagă de societatea, trăsăturile societății din, uh, German, din uh, Ungaria. În anul 2007 a avut loc o dezbatere publică pe marginea cotelor și a devenit foarte clar faptul că nici politicienii, nici opinia publică nu, știa, nu știau mare lucru despre acest lucru, nu știau de unde să-l ia. Deci cred că avem foarte multe lucruri de făcut pentru a conștientiza uh, oamenii, pentru a-i face să înțeleagă ce ne dorim cu acest instrument temporar. Am uh, mi-a plăcut faptul că unul, unul dintre vorbitori s-a referit la uh, mame și mame care își cresc singure copii și eu sunt uh, o asemenea mamă și mulțumită partidului meu eu am reușit să găsesc un echilibru între viața mea profesională și cea de familie, însă acest lucru se datorează sprijinului partidului și nu uh, sprijinul, sprijinului venit din partea statului. Sper că vom uh, continua să discutăm aceste lucruri, să vom continua să creștem nivelul de înțelegere a acestor probleme în societate și sunt de acord cu colega din Cipru care a subliniat faptul că nu trebuie să discutăm doar despre rolul femeilor în uh, politică, ci trebuie să existe politici care să fie um, orientate înspre sprijinirea vieții de familie. Acest lucru este un lucru foarte important. În uh, Ungaria, un lucru important, uh, un aspect important este reîntoarcerea pe piața muncii a femeilor după ce au uh, născut. Nu există um, uh, slujbe cu timp parțial, nu au suficiente posibilități Există o veste bună în ceea ce privește situația din Ungaria. La inițiativa noastră, Parlamentul a numit un nou reprezentant special al guvernului care se ocupă cu uh, sprijinirea femeilor care doresc să se reîntoarcă pe piața muncii. Și mă bucură faptul că pot, uh, aș putea asculta care sunt cele mai bune practici pentru a progresa în acest punct de vedere. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Acum vom trece la Muntenegru. José da Santos da Sola, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Stimați membri ai Parlamentului European, membri ai Parlamentelor Naționale și ai uh, țărilor candidate. Ca reprezentată a unei țări uh, candidate, sunt onorată că mă pot uh, adresa în fața dumneavoastră în numele Parlamentului uh, din Muntenegru. Uh, cu această ocazie când comemorăm o dată atât de importantă în lupta pentru atingerea egalității de gen. Am realizat foarte multe lucruri, însă avem încă foarte multe lucruri de făcut, mai ales uh, țările candidat, pentru a ajunge în situația în care egalitatea de gen să devină o realitate. Au fost adresate întrebări parlamentarilor naționale în ceea ce privește nivelul de realizare a acestei egalități de gen. Am, prin uh, răspunsul aceste întrebări, am încercat să arătăm care este progresul în acest domeniu. Constituția din uh, Muntenegru prevede uh, la articolul 18 obligă aici uh, statul să garanteze egalitatea între bărbați și uh, femei și să dezvolte politici în acest sens. În anul 2007, Parlamentul din Muntenegro a adoptat actul de egalitate de gen care obligă Parlamentul și guvernul din această țară să aplice principii de egalitate de gen în momentul în care își exercită puterile mai ales uh, o reprezentare egală este importantă, reprezentare în diferite organizații politice. Politici, uh, politicile partidelor uh, sunt importante, list, egalitatea de reprezentare pe listele electorale și alegerea reprezentanților în funcțiile publice. În activitatea legislativă și în cadrul activității din uh, comisii, Parlamentul din Muntenegru încearcă să ajungă la soluții pentru a exista o egalitate de gen și de, pentru a nu mai exista discriminare pe bază de diferențe de gen. Până în acest moment, însă, Parlamentul nu a, uh, a exploatat la maxim uh, potențialul existent. Situația din acest moment arată foarte clar că femeile sunt mai puțin prezente în politică și acest lucru reprezintă o barieră în calea exercitării drepturilor omului ale femeilor. În uh, Parlamentul din, uh, uh, din Muntenegru, care este unicameral, procentul femeilor este de 2,3% președintele și vicepreședintele sunt bărbați. Din cele 11 comisii, doar două sunt prezidate de femei. La nivelul uh, local, reprezentarea femeilor este la fel de proastă, un primar din 21. În ceea ce privește guvernul, o femeie este ministru pentru uh, știință și la fel situația este reflectată și în restul guvernului. Doar în uh, sistemul juridic se află mai multe femei uh, în, uh, în procesul decizional. Proce- tocmai se desfășoară uh, procesul de amendare a sistemului electoral și până în acest uh, moment nu s-a ajuns la o formă finală în ceea ce privește listele electorale, deși majoritatea parlamentară a, a înaintat o propunere în care se vorbește despre cote. Această lege ar trebui să fie adoptată în, la sfârșitul sesiunii de primăvară din a Parlamentului. S-a efectuat o monitorizare a actului de egalitate de gen prin intermediul a mai multor proiecte și rezultatele acestei monitorizări vor fi prezentate la sfârșitul acestei luni. Există măsuri în cadrul partidelor pentru ca femeile să fie reprezentate mai bine, însă ritmul nu, nu ne satisface deloc. Există însă un lucru încurajator. Un cel mai mare partid de opoziție a adoptat principiul uh, cotelor și acest lucru, desigur, va influența și alte partide să adopte Uh, asemenea uh, principii să includă în statutele lor uh, de funcționare egalitatea de gen. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum doamna Ieroca, membru al Parlamentului European și vicepreședinte al Comisiei Vă Mulțumesc, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru o dezbatere foarte vie și interesantă ce a făcut uh, Comisia FEM în cei șase ani de când sunt membră în această comisie este că am ridicat constant această problemă, am uh, uh, cerut Consiliului să ia noi decizii. Acum două zile am avut o întâlnire cu doamna comisar Reding pe această chestiune și ne-am bucurat să aflăm că nu doar în sfera politică, ci și în business și în banking, la nivelul directorilor executivi, situația de gen s-ar putea schimba și a spus că strategia sa este că e de acord ca cele 14 cele mai mari companii europene timp de un an să fie monitorizate de către comisie și să vadă comisia cum se pot schimba mecanismele în uh, consiliile de administrație și în instituțiile de conducere și după un an va fi gata să vorbească despre cote. Și cred că asta e interesant și în politică, pentru că am văzut la nivel european s-a produs o ridicare a unor lideri politici uh, femei. Și am discutat uh, și am spus că acest lucru nu e nici pe departe suficient și recent, pentru că am avut două rapoarte în această comisie, raportul Plumb uh, legat de cele mai sărace femei din Europa și al doilea raport, situația egalității între femei și bărbați în 2010. În timpul acestor discuții a devenit foarte clar, uh, mai ales că am avut și rapoarte referitor la femei discriminate din punct de vedere etnic sau cu discriminare multiplă, concluzia este că acele femei Uh, vin din elită, femeile care câștigă poziții de conducere. Și problema principală este că unele probleme ale femeilor nu au niciun fel de reprezentare. Sigur că avem foarte multe femei în domeniul uh, asistenței sociale sau în domeniul universitar, dar sunt e nevoie de mai multe și în uh, zonele economice și politice, unde cunoașterea, cunoștințele și pregătirea acestor femei care vin de la nivelul de bază al societății și care cunosc problemele societății de problemele de bază ale societății sunt foarte importante. Eu sunt singurul reprezentant al romilor din acest parlament. Ar trebui să fie 22 dacă ar fi să fie proporțional și din acestea 10 femei rome și nu e decât una, eu. Nu știu dacă puteți să-mi spuneți vreun lider de companie europeană, vreun conducător de companie europeană care a venit dintr-un uh, mediu foarte sărac și cu o educație mai puțin bună și confruntându-se cu mare discriminare. Deci nu vedem femei cu dizabilități, femei din uh, grupuri etnice, din minorități etnice și mai departe, din motivele despre care ați vorbit. Așadar, Cred că ar fi extrem de important să folosim capacitățile noastre uh, de femei aflate în poziții de lider pentru a ne asigura că de la nivelul de bază va crește o nouă generație de lideri tineri din uh, un background etnic sau din orice altă situație uh, pentru că altminte discriminarea este și mai puternică. Să ne asigurăm că experiența acestor oameni poate fi canalizată cumva înspre politică și înspre deciziile politice, dar ar fi la fel de important și în domeniul afacerilor să se facă acest lucru. Deci aș dori să fac uh, un apel către Parlamentele Naționale să susțineți Comisia FEM și în partidele noastre de asemenea să vă asigurați ca cei care, pe care i-ați putea reprezenta, pe care reprezentați, au posibilitatea să ajungă în poziții din care să poată facă o schimbare reală. Pentru că așa se poate crea efectul uh, bul de nej. Și Comisia FEM este la dispoziția noastră tot timpul. Vă mulțumesc. Președinta, vă mulțumesc foarte mult. Doamna Robinson are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Am foarte puțin timp, dar vreau, vreau doar să spun că mi-a făcut mare plăcere să ascult la discuțiile din ambele sesiuni și ca un membru al organizației uh, înțelepților bătrâni, ca să spun așa, m-a bucurat și mi-a plăcut foarte mult ce am auzit din partea mai tinerelor membre ale parlamentelor. S-a spus că 17 parlamente din Europa au mai puțin de 25% femei uh, după 100 de ani de luptă. Deci nu putem să mai acceptăm schimbările treptate. Trebuie să ne gândim în fiecare context uh, particular cum să avem niște, niște schimbări uh, uh, decisive, transformaționale. Poate Parlamentul European ar trebui să dea un semnal că ar trebui să se dea urgent atenție acestei probleme, uh, mai ales în țările în care femeile sunt mai puțin de 25% reprezentate în Parlament. Și, sigur, uh, de ce este asta important? Pentru că dacă ai o masă critică de femei în Parlament, atunci poți rezolva, poți încerca măcar să rezolvi toate problemele la care v-ați referit, că femeile suferă mai mult în criza financiară, problema femeilor marginalizate, cărora trebuie să li se audă vocile, deci toate acestea se pot face atunci când ai o masă critică de femei și 25% este un minim de masă critică, după părerea mea, în Parlamentul European, în Parlamentul, într-un Parlament modern. Și prea multe parlamente europene nu au nici măcar acest procentaj și aceasta este urgența și cred că putem să ne încurajăm uh, și să căutăm o schimbare uh, bruscă și nu una treptată. Mulțumesc, doamna Nicole Fontaine. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și eu foarte pe scurt voi uh, dori să vă felicit uh, din nou pentru organizarea acestei reuniuni. Mi, s-a, mi se pare că dezbaterea a fost una absolut pasionantă și nu doar pasionantă, dar foarte constructivă pentru viitor și cred că asta și doreați. Vreau să revin asupra unui punct care a fost evocat de câteva ori și anume faimoasele cote. Uh, acest cuvânt cota poate crea probleme. Eu prefer cuvântul paritate, pentru că, dacă e să vorbim pe șleau, egal, despre asta dorim, despre asta vorbim și asta dorim să atingem, atingem egalitatea, paritatea, din motive de justiție și de democrație, să nu uităm acest lucru. La fel cum nu cerem o favorizare, o să vă șochez poate, nu am fost foarte afectată de decizia recentă a Curții de Justiție Europene privind uh, costul unitar al asigurărilor auto. Deși asigurătorii consideră că femeile conduc mai bine decât bărbații și atunci le dădeau tarife de asigurare mai mici. Eu nu sunt sigur că asta era un lucru bun. Cerem egalitatea și paritatea. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Și aș vrea să adaug uh, o mărturie în legătură cu ce s-a făcut în Franța, mai ales uh, la nivelul alegerilor municipale. Și voi încheia cu asta, pentru că mi se pare foarte important. Pentru că am contacte cu mulți primari, bărbați, care la început erau foarte reticenți și neîncrezători și care astăzi spun această evoluție, această revoluție pașnică și liniștită a fost extrem de benefică pentru, nu doar pentru democrație, ci și pentru cetățeni. Au considerat prezența la paritatea femeilor în sânul Consiliilor Municipale ca un plus și ca un aspect în totalitate pozitiv. Și vă asigur că este foarte important să se întâmple asta avem realitatea acestei parități care își arată aspectele pozitive și chiar și bărbații recunosc că aceste femei la paritate în Consiliile Municipale au adus o contribuție enormă și cred că aici avem germenii unei evoluții care va putea încetul cu încetul, nu printr-o minune, să da roade dacă acompaniem aceste măsuri cu o mobilizare veritabilă, așa cum a cerut reprezentanta lobby-ului european al femeilor. Iată, doamnă președinte, încă o dată uh, felicitări, felicitări pentru această inițiativă și vă rog să continuați. Nu mă îndoiesc că doamna Pieti Kainen a putut strânge astăzi foarte, foarte multe propuneri care vor îmbogăți raportul său și de care voi, uh, pe care voi citi cu mult interes. Mulțumesc, doamna Pietikainen. Uh, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru comentariile și ideile valoroase din, uh, pe care le voi folosi în raportul meu și de asemenea vă mulțumesc pentru că ați prezentat situația în diferite țări din Europa Vreau să mă refer doar la trei chestiuni. Întâi, da, ar fi interesant să vedem ce fel de acțiuni concertate putem avea în acele state membre unde cifrele sunt uh, alarmant de joase, fie că e vorba de parlamentele naționale sau de guverne. În al doilea rând, rolul educației poate fi discutat uh, programe de cooperare și de mentoring Uh, prin care tinere fete să poată uh, fi ajutate să învețe despre politică și să vadă că politica și femeile merg bine împreună. În al treilea rând, dimensiunea socială. Femeile au nevoie de servicii sociale uh, și o societate, a, a, o societate socială. Sper că Uniunea Europeană este cel mai bun prieten al femeilor. Dacă nu, e misiunea noastră să facem ca lucrurile să stea așa. Și, nu în ultimul rând, mulțumesc din nou, a fost uh, un exercițiu de învățare extraordinar și sper că vom rămâne cu toții în contact uh, și în viitor și vom încerca să concretizăm acțiunile noastre. Mulțumesc! Președintele, aș vrea să mulțumesc tuturor participanților, tuturor vorbitorilor și pentru discuțiile constructive și extrem de pozitive pe care le-am avut. Vreau de asemenea să vă reamintesc că mai există un eveniment important în legătură cu Ziua Internațională a Femeilor pe 8 martie la Strasburg, la plenară, împreună cu Comisia și cu președinția maghiară. Pe 8 martie așadar vom sărbători într-un mod special va mai fi la Strasburg și un seminar pentru jurnaliști, subiectul fiind femeile în politică și grupurile politice organizează un uh, seminar numit Bătălia de 100 de ani pentru oportunități egale. Și grupul verzilor organizează astăzi o discuție despre politica, femeile în politică. Cred că astăzi am arătat progresele care s-au înregistrat, dar ne-am concentrat și pe provocările cu care ne confruntăm și sper că împreună am creat am mai multă atenție și mai multă preocupare față de aceste probleme și pe 8 martie haideți să ne asigurăm cu toții că ieșim în stradă, umăr la umăr și suntem puternice în această luptă pentru egalitate de gen, sunt convinsă că vom reuși să realizăm scopurile noastre. Trebuie să arătăm că nu suntem dispuse să mai așteptăm 100 de ani ca să trăim într-o societate mai bună, atât pentru bărbați, cât și femei, cât și copii. Noi vrem o societate bazată pe egalitate de gen astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Vreau să vă reamintesc că are loc un cocktail în afara sălii și de asemenea în încheiere vreau să mulțumesc tuturor participanților, secretariatului care a organizat acest seminar și de asemenea interpreților și scuze că am depășit puțin uh, timpul. Așadar, vă doresc un 8 martie minunat tuturor. La revedere!